Domnule Președinte, Bună ziua, doamnelor și domnilor! Încă mai așteptăm ca să vină domnul Jose Bove, pentru că am vrea să dezbatem și în prezența dumnealui despre toate aceste chestiuni foarte importante despre politica agricolă comună. Începem sesiunea de după amiază. cu prezentarea acestui studiu despre politica agricolă comună după 2020, viitorul uh, agriculturii și um, al alimentației. Ați primit oricum uh, uh, proiectul. Uh, eu vorbesc pe proiectul de raport uh, pe care l-a pregătit domnul Dorfman. Și consider că cu această prezentare pe care o vom asculta, vom putea să aplicăm toate aceste elemente pe care le găsim și în raportul domnului Dorfman și ne va permite să ne pregătim uh, în cele mai bune condiții pentru uh, propunere legislative viitoare pe această temă. E vorba despre un studiu pe care l-a pregătit Institutul European de Politici de Mediu în cooperare cu Trinity College din Dublin, Universitatea din Paris, Universitatea Reading și Universitatea din Ljubljana. Și este un studiu care a fost uh, Um, gestionat de către Departamentul de Politici B. Așa cum probabil știți, potrivit calendarului, <clears throat> vrem să vedem dacă vom avea timp suficient pentru această dezbatere, dar tot ceea ce ține de viitorul politicii agricole comune Um, cel mai important astăzi este să ascultăm punctul de vedere al invitatului nostru. Am primit toate informațiile, dumnealui ne-a trimis uh, documentele și inclusiv prezentarea în format PowerPoint. Așadar, vă dați seama că de fiecare dată uh, apar uh, nenumărate detalii și informații. Vreau să urez bun venit invitațiilor noștri, domnul David Mottershead de la Institutul de Politici de Mediu European, domnul Jean-Christophe Bureau de la um, Universitatea din Paris, AgroParis Tech, deci o să dăm mai întâi cuvântul invitațiilor, după care o să lansăm dezbaterea cu toți membrii prezenți. Am um, acordat o oră și jumătate din programul nostru pentru această dezbatere. 15 minute pentru invitați și în plus uh, am început cu un sfert de oră mai târziu pentru că am vrut să permitem un număr, unui număr cât mai mare de deputați să vină. Așadar, trebuie să fim atenți cu timpul. De fapt, domnule președinte, o să economisim timp pentru că avem o prezentare în comun, deci nu cred că o să dureze mai mult de 20 de minute și după aceea ne va rămâne suficient timp pentru dezbateri. Așa cum ați anunțat, Departamentul de Politici ne-a comandat acest studiu pentru a evalua comunicarea Comisiei, pentru a pregăti viitorul proces legislativ. Raportul pe care îl aveți în fața ochilor este doar o, o ciornă, un proiect. Se numește Executive Summary pentru că nu este documentul în forma sa finală. Pentru că în forma sa finală uh, raportul va fi mult mai lung și mai bine documentat. Dar am preferat să venim acum cu versiunea uh, sintetizată. <coughs> Vă spun pe scurt care este scopul studiului, cum se încadrează în, în jaloanele politice, care sunt noutățile din această comunicare. Am făcut um, o, o scurtă analiză și apoi uh, vom ajunge la capitolul concluzii și recomandări. Cine suntem noi? Institutul uh, pentru Politici Europene de Mediu este un think tank care uh, colaborează cu părți interesate din instituțiile europene, din mediul academic, din societatea civilă, reprezentanții industriei, avem um, o echipă de profesioniști care fac cercetare și analize politice. Lângă mine stau domnul profesor Jean-Christophe Bureau și domnul Alan Matthews, care sunt um, um, economiști recunoscuți și specialiști în uh, politica agricolă comună. Ce am dorit să facem cu acest studiu? În primul rând să evaluăm comunicarea comisiei, să comparăm uh, această comunicare cu obiectivele anunțate și cu alte provocări, să comparăm uh, comunicarea cu punctele de vedere ale părților interesate și cu alte uh, puncte de vedere în ce privește reforma PAC și, de asemenea, nu ar fi util în asemenea studiu dacă nu am oferit și recomandări în atenția colegislatorilor. legislatorilor deci noi am ținut cont de diferitele idei vehiculate în discuții, în seminarii și chiar și de alte contribuții pe care le-au adus Comisia și alții, ca să avem o vedere de ansamblu chiar și e, dacă în această etapă totul este încă destul de vag. Care este contextul politic, care sunt jaloanele? Cred că știți că um, calendarul electoral uh, al Parlamentului European face ca întregul uh, proces um, fie destul de greu de um, vizualizat și de anticipat, dar uh, în mare credem că ar trebui să arate așa cum ați putut vedea pe slide. Trec la comunicarea propriu-zisă. O vedere de ansamblu este o combinație de obiective recadrate se, uh, acum se vorbește despre o agricultură inteligentă și rezistentă, ca um, dacă înainte se numea uh, totală independență din punct de vedere al alimentației. Uh, așa s-a întâmplat și cu celelalte obiective care au fost, ca să zic așa, rebotezate. Aceste formulări poate că uh, ne dau deja ceva sugestii, de exemplu că să vorbește despre agricultură rezistentă și uh, inteligentă, înseamnă că vor fi folosite mai multe tehnologii recente și de faptul că fermierii înșiși pot să uh, fie cei care să folosească într-o mai mare măsură noile tehnologii ale informației pentru a avea o agricultură modernă și mai, care respecte mai mult mediul înconjurător și clima. De asemenea, se dorește mai multă subsidiaritate pentru statele membre care trebuie să creeze și gestioneze noi planuri strategice pentru politica agricolă comună pentru a avea mai mult impact uh, pentru atingerea obiectivelor la nivel european. Și s-a comentat foarte mult uh, prin intermediul amendamentelor depuse la raportul domnului Dorfman despre această uh, viziune diferită, unde se pune mai mult accentul pe subsidiaritate. Trecem acum la felul în care Comisia intenționează să aibă o agricultură, așa zis, inteligentă și rezistentă. Există mai multe aspecte în această comunicare. Mai întâi, faptul că plățile directe ar trebui să fie mai bine concentrate, mai bine țintite și există o propunere de uh, plafonare a acestor plăți mai mult decât în trecut. Există și ideea că Fermele mici care sunt implicate în agricultură trebuie să fie sprijinite în primul rând și pentru că este nevoie de o renoire a generațiilor, ar trebui să existe mai multe plăți care să țintească pe tinerii fermieri. Se vorbește de asemenea în mod insistent despre capitalul uman în comunicare recunoscându-se faptul că nivelul pregătirii fermierilor este foarte heterogen de la un stat membru la altul și există destul de multe cifre în raportul nostru uh, final uh, și diferențele sunt destul de impresionante. Politicile uh, nu permit constituirea acestui capital uman în același fel uh, de la un stat membru la altul, ceea ce ne arată foarte bine și studiile. Accesul la tehnologiile informației este de asemenea foarte inegal în statele membre. Se spune că este nevoie de eforturi suplimentare pentru ca fermierii să se bucure de o cotă parte mai mare din lanțul uh, valoric, să aibă o putere de negociere sporită cu Um, um, cei care le cumpără produsele și s-au luat inițiative uh, pentru că există acum directive în ceea ce privește uh, sancționarea practicilor comerciale um, deloiale sau abuzive. Cum analizăm noi comunicarea și propunerile comisiei? Noi nu ne dăm seama dacă există un echilibru corect între venitul de sprijin și aceste plăți directe, pentru că plățile directe au un efect asupra uh, nivelului veniturilor, dar există și anumite scurgeri de fonduri și ne credem că ar trebui să se investească mai mult pe viitor prin îmbunătățirea productivității, de pildă. Agricultura din Uniunea Europeană are performanțe dezamăgitoare, de exemplu, ceea ce privește creșterea randamentului, Uh, creșterea nivelului total de productivitate și mai degrabă s-a constatat o scădere, inclusiv a intensității folosirii uh, mâinii de lucru. Și ne întrebăm dacă toți acești bani pe care am investit în ultimele decenii în politica agricolă comună n-ar fi putut să fie investiți mai bine pentru a construi o agricultură care să fie performantă pe Uh, termen lung. E principala întrebare pe care ne-o punem. În comunicare se pune mult accentul pe uh, um, formarea și stimularea tinerilor uh, fermieri și pe folosirea uh, inovării, însă nu se trece de uh, actualele parteneriate. Uh, nu se propune nimic concret. Mm, există o evaluare pozitivă, dar există anumite limite pentru că ne întrebăm um, cum anume se vor descurca statele membre, pentru că abordarea lor iarăși este destul de inegală. <clears throat> În unele state membre există mai multă implicare și programe care țintesc uh, pe tinerii fermieri, dar uh, în general uh, numărul uh, fermierilor care profită de aceste programe este foarte mic dacă îl comparăm cu populația totală de uh, fermieri. Și instrumentele propuse deja există în actuala politică agricolă comună, deci nu s-a inventat nimic nou la acest capitol. Există mai mulți deputați europeani, europeni care spun că în anumite state membre fermierii nu se bucură de suficient de multă independență și nu au acces la sistemul de informare și că um, aici ar trebui poate să facem eforturi. Cum are de gând Comisia să uh, consolideze uh, dimensiunea socioeconomică? S-au luat mai multe inițiative destul de modeste, s-a spus că ar trebui să existe mai multă coordonare, uh, uh, s-a vorbit despre uh, uh, sate inteligente, de exemplu, uh, renoirea generațiilor este necesară și pentru a îmbunătăți politica uh, și productivitatea. Comunicarea, de asemenea, sublinează nevoia unei abordări integrate pentru a uh, soluționa problema volatilității veniturilor fermierilor. Cum am analizat noi toate aceste aspecte? Conectivitatea este clar în centrul uh, propunerii. Este clar că o mai bună conectivitate este indispensabilă și că este nevoie de mai multă coordonare între diferitele instrumente politice și fonduri europene și e important să existe acces la datele de care va fi nevoie pentru a avea acest nou mecanism de obținere de rezultate, mecanism care poate să permită și ajustarea datelor, care poate să simplifice uh, gestionarea PAC prin gestionarea la distanță. Și de asemenea am putea să avem performanțe mai bune pentru serviciile de consiliere ce se adresează fermierilor, și v-am spus că permit de asemenea îmbunătățirea productivității și a calității. În ceea ce privește um, programele destinate tinerilor fermieri, bineînțeles că dacă am atrage mai mulți fermieri tineri ar fi în avantajul productivității, dar însă aceștia trebuie să fie uh, pregătiți pentru că dacă un fermier la pensie este înlocuit de unul dintre copiii săi, dar care nu prea uh, are habar, nu ne ajută foarte mult și în acest sens există prea puține propuneri concrete în uh, comunicarea comisiei. O posibilitate ar fi să existe o legătură între acordarea plăților și uh, dovada că ai participat la sesiuni de training, dar probabil că o asemenea măsură ar fi mult prea constrângătoare. Pentru că nu e foarte ușor să garantezi uh, participarea conștiincioasă a tinerilor fermieri la asemenea programe. Comunicarea vorbește de asemenea despre o abordare globală strâns legată de acest nou mecanism pentru obținerea de rezultate. Credem că este o idee bună și există și această idee că trebuie să ne bazăm mai mult pe o um, agricultură rezistentă. Ce am constatat în crizele recente este că anumite ferme erau mai bine pregătite ca să facă față șocurilor de pe piață, um, volatilității prețurilor și au putut să absorbe fluctuarea uh, pe care au cunoscut-o aceste prețuri. Deci, ar fi bine să existe niște instrumente de gestionare a riscurilor de care să poate să profite un număr cât mai mare de ferme, astfel încât să se ajungă la agricultură mai uh, durabilă și care uh, e mai puțin dependentă de ajutoarele acordate. Dau din nou cuvântul colegului. Mulțumesc foarte mult, Christoph. Revenind la ambițiile Comisiei pentru prestațiile în materie de mediu, mi se spune că ambițiile sunt la un nivel mai ridicat decât înainte, însă dovezile concrete tind să lipsească în acest sens. Vedeți aici, pe această planșă, pe stânga, arhitectura ecologică a politicii agricole comune, unde avem complianță în partea de jos, deci încă o dată pe stânga, arhitectura ecologică, complianță, ecologizare și apoi măsuri sub pilonul 2. Pe dreapta avem o reprezentare aparent liniștitoare care ne arată că ecologizarea și complianța a fost centralizată într-o condiționalitate amplificată nouă, și dacă vă uitați, pare să fie mai ambițioasă decât ecologizarea și compliața anterioară, pentru că acea uh, casetă din tabel e mai mare decât volumul inițial. Și apoi la măsurile privind climatul și mediul sub pilonul 2 și ecoschema din pilonul întâi vin deasupra. Comisia ce încearcă să ne arate? Încearcă să ne arate că au ambiții sporite printr-o combinație de măsuri între pilonii 1 și 2. Însă trebuie să ne uităm concret la detalii, să vedem dacă într-adevăr ce se are în vedere poate fi realizat, pornind de la situația existentă pe care o cunoaștem. Ce nu se vede aici este modul în care noua condiționalitate amplificată, care presupune simplificare, ecologizare și complianță într-un singur set de recomandări, cum va duce acestea la un nivel sporit de ambiție? N-am văzut detaliile concrete ale acestor reguli privind condiționalitatea și acestea sunt esențiale. Dacă ar fi să se procedeze ca și în cazul cerințelor de complianță anterioară, pentru că aceste cerințe dau, uh, lasă foarte multe lucruri la latitudinea statelor membre. Am văzut rezultate extrem de diferite în regulile introduse de statele membre. Un stat membru spune că trebuie să ari pe curba de nivel dacă înclinați 17 grade, altul spune că nu numai dacă e dublă înclinația. Deci eu, sunt variații care nu pot să fie explicate foarte clar în mecanismul de complianță. Și credem că e important să existe un nucleu comun în acest um, component a condiționalității S-a vorbit despre acest concept că e nevoie de un nucleu solid de condiționalități de mediu care să vizeze pe toți producătorii, cu o anumită marjă de ajustare care să varieze într-adevăr de la stat la stat. Vorbeam de schema ecologică, pilonul 1, e un element de noutate, însă caracterul pare să fie voluntar, nu avem nimic de natură a înlocui atât de importantul simbolism bugetar al plății de 30% pentru ecologizare. Credem că va, legislativul va trebui să analizeze foarte bine ce se propune pentru a se asigura că mediul nu a fost cumva pus pe planul 2 în noua arhitectură în comparație cu cei 30% plăți ecologizare pe care ne avem în prezent. Elementul cel mai radical în ambele sete de propuneri ține de mecanismul de punere în aplicare. Ideea Comisiei ca întreaga politică agricolă comună la nivelul statelor membre să contribuie la realizarea unui singur set de obiective strategice, asta e o abordare bună. Pilonul întâi ar fi putut fi utilizat mai strategic până acum, dar n-a fost cazul. Nu a decis nimeni cum utilizează măsura de ecologizare bazată pe lucruri care țin de altceva decât de interesele imediate ale administrațiilor locale sau naționale. Însă, sunt lucruri care se pot face la nivel strategic, chiar și cu măsurile în prezent din pilonul întâi, Însă, va fi extrem de dificil să demarăm un astfel de proces de planificare dintr-o varietate de motive. Odată capacitatea și voința politică de a trece la planificare strategică când e vorba de sume mari de bani, când uh, oamenii au fost uh, obișnuiți uh, cu o anumită politică agricolă comună și nu dorește nimeni să se gândească în ce măsură ar putea să redefinească obiective strategice, cel puțin nu până la formularea unor noi obiective. Și o altă problemă ține de cadrul uh, financiar multianual. Dacă ai măsuri care uh, se pot, pot fi afectate de tăierile bugetare, atunci îți va fi foarte greu să se atingi obiectivele strategice, iar statelor membre le va fi dificil să includă multe măsuri din pilonul 2 în aceste condiții. există și o serie de obstacole de ordin tehnic, stabilirea țintelor, dacă vrei să statuezi anumite obiective, trebuie să le definești bine, să le traduci în date care pot fi colectate și măsurate și analizate în termeni concreți. Asta va fi dificil. Iar multe dintre elementele importante în etapa de planificare tind să favorizeze situația existentă dacă vrei să demarezi un plan strategic rapid, să poți să faci plăți către uh, producători, atunci ești, te vei pomeni extrem de presat de timp. Uh, cum să mai poți face planificare strategică în astfel de condiții? Concluzii și recomandări. Credem că se pune cam prea mult accentul pe plățile directe, chiar dacă acestea sunt mai bine direcționate ar trebui să se pună mai mult uh, accentul uh, pe alocarea de fonduri către măsuri menite a spori productivitatea și durabilitatea. De asemenea, perturbările de pe piață cu reguli, penalități și așa mai departe, aici riscul uh, crește dacă se oferă prea multă importanță plăților corelate și Comisia trebuie să clarifice conținutul noii arhitecturi de mediu. Și ultima planșă, după cum spuneam, noul mecanism de punere în aplicare extrem de solicitant pentru autoritățile administrative, e nevoie de noi date și cum avem acest calendar politic destul de tulbure cu alegeri parlamentare curând, acea perioadă ar putea fi utilizată pentru a testa puțin aceste idei și Comisia cu câteva state membre eh, doritoare ar putea testa în proiecte pilot aceste idei pentru a putea să contribuie mai bine la viitorul proces legislativ. Vă mulțumesc pentru atenție. Mm. Mulțumesc. Acum vă rog să vă înscrieți dacă doriți să luați cuvântul ca să putem să calculăm cât timp de vorbire putem să acordăm fiecare dintre dumneavoastră. Vom începe, bineînțeles, cu raportorul, domnul Dorfman. Puteți să vorbiți cât doriți și între timp uh, scriem numele tuturor celor care doresc să ia cuvântul. Redezeit brauchen. Ich denke, einige Fragen, die hier aufgeworfen sind, sind äh, haben wir in Berichten. wir Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Multe din uh, chestiunile modifica, din uh, chestiunile ridicate se regăsesc și în raportul nostru, mai ales când e vorba de tinerii care s-ar putea gândi la o carieră în agricultură. Și am o întrebare. Vorbeați, ați vorbit foarte mult de primul pilon, dar când vorbim despre tineri și despre disponibilitatea acestora în materie de activități agricole, e bine, al doilea pilon, dezvoltarea rurală, joacă un rol esențial pentru că tinerii au nevoie de un context în care să poată trăi împreună cu familiile lor ori asta nu mai ține doar de fezabilitatea economică a unei a, exploatații agricole, chiar dacă și aceasta este evident importantă. În evaluarea noului model de punere în aplicare pe care ne-ați prezentat-o, n-am prins exact integral prezentarea dumneavoastră, dar în raportul nostru ne-am întrebat pe larg în legătură cu aceste posibile perturbări și distorsionări ale pieței, mai ales când era vorba de plăți. Cum se pot lua astfel de decizii atât timp cât statele membre au flexibilitate în materie de alocare a fondurilor care le sunt acordate? Apoi, arhitectura ecologică. Atitudinea dumneavoastră, atitudinea mea ar fi mai puțin negativă. Uh, cred că propunerea comisiei e rezonabilă. Cred că întărește primul pilon și să avem și acea componentă voluntară pe pilonul 2, e logic cu precondițiile necesare, ambele, ambele ar fi întărite. Asta ar forța statele membre să aibă programe de mediu în pilonul 2. Apoi, în ce măsură se face o corelație cu primul pilon? Am avut exact aceeași problemă când a fost exista componentă de ecologizare. Erau state membre care aveau programe solide pe pilonul 2 și ala, de la acestea s-au făcut tăieri pentru că uh, se băteau cap în cap cu ecologizarea. Anumite măsuri dintr-o dată n-au mai fost posibile sub pilonul 2 pentru că deja se regăceau în ecologizarea de la pilonul 1. Asta categoric nu fusese intenția uh, autorilor. Apoi, dacă ne uităm la situația de pe piață. Nu vorbim doar de sprijin la pilonul 1 și 2. De asemenea, trebuie să discutăm cum am putea organiza cât mai eficient piețele, astfel încât uh, agricultorii să obțină cele mai bune rezultate posibil, uh, cel mai bun venit posibil din vânzarea produselor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Domnul Loazo, un minut și jumătate. Doream să vă spun că aș dori să vă mulțumesc pentru prezentările scânteietoare. Mă, mă, mă temeam să nu adorm. Sunteți francez, ați vorbit în engleză. Franța și Germania sunt fondatorii acestei uniuni. Bun, dincolo de asta, E important să revenim la o politică agricolă comună, așa cum ne dorim noi fermierii de astăzi. Ecologizare, înainte de toate, agricultură inteligentă. Să revenim la un pilon fundamental, la o componentă fundamentală a politicii. Producătorii agricoli, ei trebuie să fie obiectivul și nu ținta acestei agriculturi politici, eh, politici agricole comune. Numai ei au voie să vândă în pierdere. Ei vând sub costul de producție. La asta să ne gândim. Cost de, produc- cost de producție, valoarea producției, respectarea specificității statelor membre, consider că stat, renaționalizarea nu e un cuvânt prea mare în statele membre, ar trebui, ar trebui să revenim la rațiune și noi și dumneavoastră, membrii Comisiei. Ideea e să punem agricultura înainte, dezvoltarea rurală și, de asemenea, să favorizăm ocuparea europenilor înaintea migrației. Sigur, se prefigurează o scădere bugetară, nu dorim o scădere, mai ales de la primul pilon, ci o subsidiaritate crescută pentru o mai bună gestionare a teritoriului. Vă mulțumesc. Nu? No? Ok. Zona. Eh, Pani poseł Zoana. Domnul Zoana. Doamna Zoană. Um, <clears throat> colegi, pentru prezentarea făcută. Aș dori să subliniez că politica agricolă comună a fost creată în scopul uh, de a crea condițiile necesare pentru ca agricultorii să-și desfășoare activitatea și anume, și anume producția de alimente în cele mai bune condiții. Uh, Uh, desigur, au existat de-a lungul timpului mai multe provocări care au fost ameliorate sau chiar contracarate uh, datorită tocmai a politicii agricole comune. Astăzi, ritmul vieții, tendințele de globalizare, crizele economice, financiare și climatice impun o prioritizare a obiectivelor PAC. Avem nevoie ca bugetul PAC să rămână cel puțin la nivelul celui din prezent, pentru ca fermierii să-și poată continua activitatea și să facă ce știu ei mai bine. Uh, avem nevoie de obiective clare, precise, flexibile, în uh, noua politică agricolă comună. Ați vorbit mai devreme de plafonare și, desigur, nu știu dacă cu toții sunt, uh, suntem de acord cu plafonarea. Uh, soluția pe care eu o văd ca fiind cea mai bună este aceea plafonării voluntare. De asemenea, ați, am discutat, ați făcut vorbire de pilonul 2, care cred că joacă un rol extrem de important, și de plățile directe, care, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante și trebuie menținute. Cu privire la tinerii fermieri, uh, programul este foarte bun, însă cred că acolo există o prevedere care, din punctul meu de vedere, ar trebui exclusă, și anume imposibilitatea acumulării uh, pensiei cu subvenția. Pentru că, vedeți dumneavoastră, atunci nu mai dăm posibilitatea uh, celor cu venituri mici, mm, pensionarilor cu venituri mici care trăiesc la țară, să, să supraviețuiască. Cred că aceasta e o prevedere care trebuie, trebuie exclusă. Desigur, vrem să încurajăm tinerii fermieri și trebuie să creăm condițiile necesare, dar, pe de altă parte, nu trebuie să excludem uh, drepturile uh, fermierilor care, mm, desigur, au activat poate și într-o altă, într-un alt domeniu. Gândiți-vă uh, că datorită fermierului pe masa noastră ajung sau ar trebui să ajungă produse sănătoase, sigure și de înaltă calitate la prețuri accesibile și um, achitabile de către consumatori. Cum poate un fermier să asigure toate acestea fără un sprijin financiar consistent pe nevoile lui reale? I already finished. Thank you. Well, not surprisingly, Chairman, I... Domnul Agnew, nu o să vă mire, domnule președinte, că aud cuvântul climate action, acțiune pentru climă, întotdeauna sar în sus. Ce înseamnă acest lucru? Că vrem să reducem emisiile de, de gaze cu efect de seră, fermierii pot să reducă gazele cu efect de seră dacă pot să cultive prin rotație și să facă cum vor. Vreți să reducem metanul Păi cum se reduce metanul dacă creștem mai puține vite? În ceea ce privește uh, uh, azotul, se spune că trebuie să faceți mai multe culturi um, bogate în proteine. Păi dacă vreți mai multe bogate, um, culturi bogate în proteine, atunci nu mai spuneți că vreți să reduceți producția de azot. Sunt doar contradicție aceste acțiuni pentru climă. În ceea ce privește plățile, uh, eu cred că um, puneți um, carul înaintea boilor, ar trebui să avem plăți care să permită tinerilor fermieri să vină cu idei noi și să susținem pe fermierii care au nevoie de sprijin. Eu cred că în loc să dați bani în mână fermierilor, e mai bine să le dați garanții pentru împrumuturi, de exemplu, și să le permiteți să facă uh, investiții. Uh, cum am putea să injectăm uh, uh, cash în sistem, pur și simplu prin a crea niște fonduri, să ajută fermierii atunci când se află în dificultate, dacă, de exemplu, izbucnește o um, epidemie și să avem scheme de asigurări, asigurări care cu adevărat să-i sprijine pe fermieri. Și dacă aveți asemenea um, scheme de asigurări uh, uh, fiabile, atunci industria își poate purta singură de grijă. Miller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau, spune doamna Müller, vreau să mulțumesc pentru acest studiu pe care ni l-au prezentat invitații noștri. Aș vrea de asemenea să vă spun că după ce am citit um, rezumatul studiului, v-aș ruga să îmi spuneți ce părere aveți. Credeți că la Comisia Europeană um, au deja toate instrumentele necesare pentru a lansa cu adevărat dezbaterea și reforma politicii agricole comune pentru a avea o politică agricol, agricolă comună cu adevărat uh, sustenabilă, îmi puneam de asemenea întrebarea cum putem să procedăm pentru a uh, nu reduce prea mult bugetul din cel de-al doilea pilon și cu atât mai mult cel din pilonul 2 și în același timp să ne dorim o agricultură uh, care să protejeze mediul înconjurător. Și mi se pare că mm, uneori uh, nu vă exprimați uh, suficient de clar, deși există și um, anumite locuri, ca de exemplu pe pagina 8, unde tot vorbiți despre creșterea productivității, ca și cum creșterea randamentului și a productivității ar fi panaceul, dar mie mi se pare că este o contradicție în termen, pentru că cum poți să produci mai mult și în același timp să poluezi mai puțin? și nu justificați punctul dumneavoastră de vedere. La fel se întâmplă și cu afirmația pe care ați făcut-o pe pagina numărul 11. Aici ați analizat una dintre propunerile comisiei, dar nu ne dați exemple concrete. Ați putea să ne dați asemenea exemple concrete, să știm cum putem să îmbunătățim practicile agricole? Deocamdată studiul dumneavoastră îmi suscită mai multe întrebări decât îmi dă răspunsuri și mm, eu mă așteptam ca analizele dumneavoastră să aibă un asemenea mm, rezultat, adică să ne dea niște răspunsuri concrete, niște soluții, nu să ne suscite și mai multe întrebări. Thank you, Chair. Um... Doamna Măghinez, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și experților pentru prezentări. Experții noștri ne spun că se pune prea mult accentul pe plățile directe și că avem o productivitate scăzută. Dar adevărat că acest lucru contrazice ceea ce aud fermierii din partea oamenilor care protejează mediul înconjurător. Eu cred că există așadar un conflict între ceea ce ne-ați spus dumneavoastră și ce li se spune fermierilor. Să presupunem că ești un fermier și venitul tău depinde 100% de plățile directe. Deci atunci cum poți să pui prea mult accentul pe plățile directe? Pentru că acesta este venitul fermierilor și mi se pare că s-a trecut prea repede peste um, plățile directe. De dimineață am discutat despre un nou sistem european de plăți și să depășim uh, sistemul istoric de acordare a plăților. V-ați gândit la acest lucru? Încă nu știm exact cum va funcționa, însă, la nivelul fermei și cum vor fi distribuiți banii. În ceea ce privește um, formarea și educarea tinerilor fermieri, eu știu că este o condiție sine qua non ca să primești bani, că demonstrezi că ai nivelul de pregătire profesională suficientă. Deci nu cred că această măsură va fi o problemă. De Castro. Domnul de Castro, acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc frumos și colegilor pentru această prezentare foarte interesantă. O întrebare, uh, pe scurt. Această atribuire uh, pentru statele membre Uh, de mai multă flexibilitate prin acest nou mecanism de producere a rezultatelor. Nu credeți că, de fapt, totul va deveni mult mai complicat pentru statele membre, îndeopște statele membre care, uh, prin Constituție, uh, au conferit autonomie regiunilor pentru a gestiona PAC. Așa se întâmplă în Italia, în Spania și în Germania, de pildă. Nu credeți că există un risc de a crea mai multe distorsionări dacă există atât de multe modele de obținere a rezultatelor diferite în statele membre, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu planurile de dezvoltare rurală. Și cred că ar exista și un alt risc, să fie nevoie și pentru primul pilon de cofinanțare. Dacă în fiecare regiune există ambele planuri, unul pentru dezvoltarea rurală prin pilonul 2 și un alt plan pentru primul pilon, atunci de ce să nu spunem că totul trebuie să fie cofinanțat? și să lași statelor membre acest grad de autonomie, nu credeți că este un risc chiar și pentru politica agricolă comună în sine, pentru că aceasta riscă să devină cu adevărat o politică națională, total națională din nou. Mulțumesc, domnul Poselvait. Vă mulțumesc, vă mulțumesc frumos pentru explicațiile pe care ne le-ați furnizat. Am și eu trei întrebări uh, foarte concrete. Apropo de distorsionarea pieței uh, și ce a spus și domnul De Castro, că s-ar putea să se ajungă o renaționalizare a piețelor. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt politicile care ar trebui să rămână comune și care sunt cele care ar trebui să devină naționale? În ce privește intervenția pe piețe, cum putem să intervenim pe un anumit segment de piață ca să ne asigurăm că oferta este egală cu cererea. și cum putem să garantăm uh, agricultorilor un venit minim independent de felul în care fluctuează prețurile pe piață. Iar în ce privește ajutorul acordat în funcție de suprafață, să îl acordăm numai în funcție de um, promovarea interesului public, adică numai pentru cei care dovedesc că au luat măsuri de protecție a mediului, de reducerea emisiilor și așa mai departe? Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai gerai, kad pristatyta. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Rope. Am fost bucura, bucuros să aud prezentarea experților noștri și cred că și dumnealor vor să știe care este poziția diferitelor grupuri politice. Dar cred că pe aici pe acolo ar trebui să ne dați mai multe explicații. Credeți că cu această propunere a Comisiei vom putea să îmbunătățim situația agriculturii din Europa sau, din potriva, aceasta se va înrăutăți? Credeți că um, ne vom descurca știind că bugetul va scade din cauza Brexitului și că și nivelul mm, ajutorului, nivelul plăților va scade? Unii spun că s-ar putea să scadă cu până la 70%. Um, nu avem suficienți fermieri tineri și cum să-i atragem, pentru că nu e cine știe ce avantajos să devii fermier, având în vedere perspectivele. Și noile state membre, de exemplu în Lituania, în țările uh, baltice, fermierii noștri preferă să se mute în alte țări tocmai din cauza că plățile sunt diferite. Uneori, uh, diferențele sunt chiar uriașe între ceea ce primesc dacă practică agricultura în Lituania față de um, cazul în care o practică într-un alt stat. Și nu există reglementări uh, nici în, uh, în ceea ce privește schemele pentru diferite categorii de produse. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu fermele unde se creșteau vaci de lapte. Și degeaba vrem să garantăm uh, un anumit preț dacă după aceea firmele de retail uh, impun ce preț doresc ele și nu mai avem cum să plătim prețul pe care l-am garantat. Deci eu nu știu dacă vom putea să avem agricultură competitivă în toate statele membre cu noile propuneri ale Comisiei. Acum, vedem diferențe, cum spuneam, uriașe între plățile directe de la un stat membru la altul, ceea ce înseamnă că fermierilor din țara mea le va fi foarte greu să facă concurență fermierilor din alte state membre care sunt mai bine plătiți decât ei. Mulțumesc foarte mult uh, celor care ne-au explicat acest uh, document uh, și um, alături și eu celor spuse de ei, uh, ceea ce este noutatea în acest uh, document. E vorba de o agricultură rezistentă. Um, rezistentă este o persoană care reușește să facă față unor uh, situații traumatizante sau uh, Ehm, ehm, foarte dificile. Eu nu aș eh, vorbi despre rezistență când este vorba despre ceva bun pentru sistem. Deci înseamnă că acel lucru nu este bun. Trebuie să înțelegem că propunerea în sine eh, nu eh, este atât de favorabilă cum ne-am dorit noi pentru acest sector. Faptul că facem rău unui sector cum ar fi cel al șeptelului este o, o modalitate de a fragiliza politica agricolă comună, politica europeană. Și vreau să vă întreb uh, cum credeți că se poate îmbina o politică agricolă bună, puternică, uh, cu aceste planuri de subsidiaritate pe care ni le explică Comisia și pe care le-ați strâns și dumneavoastră, cum se poate să se împace acest lucru, aceste planuri regionale, naționale, să se dorească un impact european dacă noi ce facem, nu facem decât să distrugem spiritul european al acestei politici? Cum se poate să căutăm o politică agricolă comună puternică Uh, așa cum spunea Juncker, cu o reducere de 15% a dezvoltării rurale la pilonul 2 al PAC. Și singurul răspuns este mai multă cofinanțare. Cum mai multă cofinanțare între statele membre? care au posibilitate diferite de a face față uh, cheltuielilor și, investi- și investițiilor din PAC și dezvoltare rurală, cum putem să spunem că asta ne va face mai puternici? Nu, din, din potrivă ne va fragil- fragiliza, iar această subsidiaritate va lăsa ușa deschisă uh, distrugerii PAC-ului. Iar întrebarea este dacă sunteți de acord cu mine, cu ce vă spun eu aici. Acum, uh, uh, politica, Uniunea Europeană este făcută din diversitate și de ce să nu spunem că uh, puterea politicii agricole comune este reprezentată de această diversitate? Faptul că toți cei care am vizitat regiunea am văzut ce bine, ce minunat se gestionează uh, Uh, tot ce ține cu agricultura. În Finlanda, uh, agricultura este diferită. Nu putem să punem totul în aceeași, uh, în, în același borcan. Trebuie să aplicăm subsidiaritatea, însă în mod contorat, astfel încât să nu fie afectată competitivitatea. Hvala za poročilo, katerem tudi sam. Domnul Bogovici. katero je pripravljeno, pravilna. Postavljam pa tri vprašanja. Prvo je povezano. Poate că lipsesc niște elemente, însă eu cred că lucrurile merg în direcția cea bună. Mai întâi ecologizarea. Comisia vorbește despre ecologizare la nivelul statelor membre. În ceea ce privește uh, măs, uh, definirea, definiția măsurilor de mediu, dar mă tem că în spatele acestor uh, lucruri există presiunea care se va face asupra agriculturii, care va duce la o fragmentare și mai mare la nivel european. Avem impresia că Comisia se spală pe mâini, pur și simplu. Măsurile nu au funcționat până acum, dar asta înseamnă că trebuie să acționăm uh, să face ceva pentru tineri. Vă amintesc de regulamentul din 2013 Omnibus care a sporit, a, a majorat uh, asistența pentru tineri. Acestea erau niște măsuri concrete care s-au luat atunci. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Introducerea unei pensii pentru cine Uh, poate să um, renunțe la uh, ferma sa ca să o dea unui tânăr. Mi se pare că este o decizie corectă, mai ales dacă vrem să atragem tinerile în zonele care sunt uh, aproape complet um, abandonate și așa să atragem după aceea investiții și fonduri, de exemplu fondurile de coeziune sau fondurile structurale ca să stimulăm nu doar agricultura, ci și turismul în zonele rurale și ca acestea să nu rămână în urmă. Domnul Hausling acum. Suntem un pic în fața um, bile de cristal și încercăm să înțelegem ce a făcut Comisia. Înțelegem că există obiective care nu merg mână în mână. Trebuie sporită protecția mediului, dar și productivitatea și să ne respectăm obiectivele și să avem uh, locul nostru pe piața mondială. Nu se poate să funcționeze toate lucrurile în paralel. Avem nevoie de priorități și dacă uh, ne uităm și la conferința de la Paris, la cortul la Paris, mă întreb cum putem să ne atingem acolo obiectivele. Acum statele membre trebuie să vadă cum o să aplice strategia cum se vor aplica lucrurile la nivelul statelor membre și cum rămâne cu obiectivele și modul în care se vor manifesta ele în măsuri. Și vă pun această întrebare din nou. Ce se întâmplă dacă planurile acestea nu vor fi respectate? Cine va fi pedepsit? Statul membru? Agricultorul? Ce facem? Pentru că E, altfel, aceste amenințări sunt cuvinte goale, sunt vorbe goale. Dacă prezentăm un plan ce nu va fi respectat, cine va, va trage ponoasele. Apoi, Comisia vorbește în, uh, al doilea, la al doilea pilon de gestionare a riscurilor, dar și de alte elemente care necesită bani, pentru că e vorba de pilonul 2 și lucrurile sunt foarte ambițioase, iar uh, acesta este uh, considerat un instrument foarte util. Întrebarea este cum putem să obținem mai multe rezultate cu mai puțin bani? Eu chiar nu înțeleg.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 Modelul e extraordinar, minunat, statele membre pot uh, aplica. Comisia are contact cu statele membre, dar, dar nu are niciun contact cu fermierii. Mă întreb cum se poate pune la punct un astfel de program fără să ai niciun pic de contact cu um, agricultorii. Acum, eu vă întreb cum rămâne cu agricultorii. Noi întocmim uh, politici pentru agricultori, vorbim de birocrație, uh, sistem de livrare, voim totuși să reducem birocratizarea și să facem pentru statele membre, dar cum rămâne cu agricultorii? S-au făcut mai multe propuneri, dar cum rămâne cu fermierii, cu agricultorii? Linia comună a pacului a fost uh, lăsată, a fost dată uitării, iar statele membre vor uh, avea 27 de abordări și arhitecturi diferite, ne întrebăm până la urmă cum vor funcționa lucrurile în mod eficient. Plățile directe, cum va mai, vor mai funcționa în acest nou sistem de subsidiaritate? Și plățile pe teritoriu, pe hectar, cum vor mai fi organizate și acestea? Mulțumesc, domnule președinte spune domnul Colombie. Aș vrea să adresez uh, o întrebare autorilor, o întrebare foarte importantă pentru prima regiune agricolă uh, din Franța, cea mai mare regiune, Nouvelle Aquitaine, unde avem uh, rase de bovine um, de, mare, de înaltă calitate, păsări din care se face foagra și porumb. Credeți că um, Uh, reforma PAC-ului propusă de comisie este eficientă pentru agricultorii în Uniunea Europeană și um, uh, asta, cum am spus această, în această dimineață, față de politicile agricole ale puterilor concurente și în fața Farm Bill din America, unde asistența de stat uh, este semnificativă și față de politica Braziliei. Domnul Rebega. Mulțumesc, domnule președinte. Marea majoritate a lucrurilor pe care vreau să le spun au fost deja spuse și subliniate de colegii noștri. Ceea ce este cel mai important lucru și cel mai îngrijorător este că de fiecare dată Comisia ia decizii fără a consulta producătorii. Discutăm despre cum să îmbunătățim, că sunt importanți, că avem nevoie de ei, dar niciodată tot ceea ce aceștia ne-au spus, ne-au transmis, nu a fost luat în considerare de Comisie. Aș vrea să întreb pe distinși noștri Eh, oaspeți, vorbea de mai multă coordonare. Ce înseamnă acest lucru, mai multă coordonare? Că de fiecare dată când vorbim de coordonare, Comisia înțelege o impunere a unor uh, programe. De fiecare dată când vorbim de coordonare, Comisia nu înțelege să ia în considerare că există diferențe între fermieri din diferite țări. Nu poți să ai o competitivitate reală atâta vreme cât există diferențe la plățile pe suprafață. Nu poți să ai o competitivitate atâta vreme cât există diferențe între practicile de subvenționare între statele membre. Uh, s-ar putea să vorbim uh, în momentul de față despre moșteniri. Vrem să lăsăm moștenire agricultura. S-ar putea să nu avem cui să o lăsăm, pentru că din ce în ce mai mult vorbim despre tinerii fermieri, și nu găsim soluții de foarte multă vreme să-i atragem să devină fermieri. Flanagan. Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult. La pagina 10 în ceea ce privește țesătura socioeconomică, se vorbește despre um, mecanismele de gestionare a riscului, înțeleg că ar fi o idee bună, dar Vreau să vă întreb, uh, vreau să vă întreb dacă americanii, oare când pe experiența lor nu au lăsat uh, deoparte aceste, uh, aceste instrumente. Asta nu înseamnă că agricultorii până la urmă au mai puțin bani. Vă dau un exemplu. Era un, un turneu de golf cu premiu uriaș și <laughs> vreau să vă spun că uh, nu fermierii au primit banii la acest turneu de golf. Tiger Woods și alții, mă rog, cum credeți că vor funcționa lucrurile aici? Uh, cei care uh, gestionează banii care ajung în banii fermierilor ar putea să permită ca acești bani să ajungă la aceste mari companii și cred că până la urmă corelarea și cauzalitatea sunt sunt confundate aici când vine vorba de uh, banii pe care primesc fermierii. Comisia a hotărât uh, să nu-i mai hrănească pe oameni, ci să lupte împotriva oamenilor. De asta am ajuns unde am ajuns. Acum avem mai mulți bani, dar îi folosim pentru armament, uh, pentru război. Dacă vreți totuși să încercați să mâncați un grot, încercați, dar nu o să reușiți. Doamna Hoibuș. <clears throat> Peter Jahr hat die Frage gestellt, wo der Land... Mulțumesc. Peter Iar a întrebat uh, <laughs> dacă nu am uitat exact fermierul în toată această poveste cu reforma. În fiecare zi, sute de ferme dispar sau dau faliment, nu se spune nimic despre ele în analiza dumneavoastră. Și, de asemenea, nu spuneți nimic despre întreprinderile mici din sectorul agricol. Ni se spune că vrem o agricultură rezistentă la nivel economic, la nivel uh, ecologic. Vorbiți despre dimensiunea socială, dar dacă uitați fermele care sunt în pragul falimentului, întreprinderile mici, nu văd cum uh, vă puteți gândi serios la aspectele mai sus amintite. Există un studiu al Universității din Göteborg care a analizat biodiversitatea în uh, mediul agricol. Și și-au dat seama că tocmai acolo unde se practică agricultura, dar nu în mod intensiv, există cea mai mare biodiversitate. Deci e clar că trebuie să favorizăm uh, fermele mici, exploatații agricole mici și nu pe cele foarte mari. De ce nu apare nimic în acest sens în analiza dumneavoastră? Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de vraag van Peter Jan. Doamna uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă asociez celor spuse de um, um, colega mea apropo de pierderea de, pierderea de biodiversitate uh, din cauza exploatațiilor agricole foarte mari. Și eu cred că um, ar trebui să nu uitați că um, exploatațiile mari sunt cele care primesc cele mai multe subvenții și care își pot permite să um, participe atunci când este nevoie de cofinanțare. Și de aceea am făcut și eu amendamentul de azi dimineață. Eu sunt foarte îngrijorată pentru că există diferențe mari între nivelul de finanțare și nivelul de subvenții pe care îl vor primi statele membre și dimensiunea exploatațiilor agricole este de asemenea crucială. Agri, mi sobie să zadać pytania. Da, aș vrea înainte de a da cuvântul următorilor uh, colegi, aș vrea să pun și eu propriile mele întrebări. Ați spus că foarte mulți bani investiți în politica agricolă comună, oare au fost bine investiți? Uh, s-au obținut uh, rezultatele scontate? Ați spus dacă n-ar fi putut să uh, dirijăm mai bine acești bani, să investim altfel, ca să avem mai multă eficiență pentru uh, fondurile acordate politici agricole comune. Dar, după părerea dumneavoastră, ce anume este prioritar? Care ar fi prioritatea numărul 1? Să avem uh, o mai mare concentrare a exploatațiilor și atunci mai mult randament, o productivitate uh, crescută? sau, din potrivă, să menținem modelul agricol actual, să menținem standardele europene în vigoare și în cazul acesta mă întreb cum putem să spunem că veniturile um, fermierilor vor fi mai bune. Deci cum putem să păstrăm și modelul și să garantăm și nivelul veniturilor. De asemenea, aș vrea să știu care sunt instrumentele, așa zis, novatoare pe care le putem folosi? Vorbiți tot timpul despre obiective, competențe, instrumente, dar cum să procedăm astfel încât această politică agricolă să fie cu adevărat comună independent de faptul că peisajele, condițiile climatice, uh, terenurile sunt foarte diferite de la stat membru la altul și chiar dacă și tradițiile sunt diferite, dar în pofida acestor diferențe, cum putem face pentru a avea o politică agricolă comună? Pentru dumneavoastră diversitatea uh, este o problemă? Eu cred că nu, că din potrivă este o, o plusvaloare. Repet așadar întrebarea mea. Ce instrumente să inventăm ca să protejăm în același timp și diversitatea, dar și subsidiaritatea? Ați spus că în documentul Comisiei nu există obiective clare, dar uh, uh nu cred că Comisia uh, are interesul să ne spună exact ce anume trebuie să întreprindem, pentru că în acest caz am spune, a, păi comisia dictează totul, se face de timpul politică de sus în jos, se reduce marja de manevră a statelor membre. În concluzie, eu încerc să înțeleg care este hmm, metoda cea mai potrivită, care este calea de urmat. Plățile pentru agricultori Astăzi crezi că e ușor să faci agricultură de la zero? Cine ți-ar da credit ca să cumperi teren, ca să cumperi um, um, mașini agricole, um, să cumperi semințe și așa mai departe? Credeți că băncile acordă împrumuturi atât de ușor? Sau poate că ar trebui să creăm niște fonduri care să uh, financeze doar uh, cei care vor să pornească o afacere în agricultură? Dar rămân în vedere nivelul de finanțare de care avem nevoie, nu prea mi închipui că pe viitor vor exista uh, fermieri care pot să pornească de la zero și să respecte modelul actual. Și nu se vorbește despre buget. Toată lumea vorbește despre reducerile necesare. Da, înțeleg, știu că va exista Brexitul, dar situația în agricultură este limpede și avem nevoie și de un anumit nivel de venit garantat pe care să-l protejăm. Având în vedere circumstanțele mai sus enumerate, cum garantăm o politică agricolă durabilă? Și să nu uităm nici factorii externi. De dimineață, de exemplu, am vorbit despre ce se întâmplă cu Mercosurul și cu situația din Brazilia. Noi, ca și comisie, trebuie să uh, rezolvăm toate aceste dileme. Bineînțeles că în Parlament nu există niciodată unanimitate în ceea ce privește PAC. A uh, se ajunge la o înțelegere, un acord atunci când ne lovim de o criză, de o situație dificilă și atunci cu toții își aduc aminte ce importantă este agricultura. Mi-aduc aminte că odată, chiar la o întâlnire a comisiei noastre, cineva a întrebat cum am putea să uh, ne garantăm uh, că cetățenii europeni mănâncă pe săturate dacă nu am avea politica agricolă comună. Da, șeful secretariatului îmi spune că ar trebui să <laughs> pun punct și să dau cuvântul reprezentanților Direcției Generale Agri. Așadar, TAC, mulțumesc dragului reprezentant al Secretariatului și dau cuvântul Comisiei. Thank you, Chairman. Don't worry. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă îngrijorați, am să fiu foarte concis. În primul rând, Mulțumim celor doi profesori pentru studiul domniilor lor și Parlamentul European pentru că a prezentat această analiză a comunicării noastre. un comentariu foarte scurt. În primul rând, procedura, calendarul și apoi conținutul raportului. În primul rând, consider că în momentul în care examinăm conținutul acestei comunicări după prezentarea făcută în noiembrie, e important să nu o vedem în mod izolat. Ea operează în conjuncție cu o serie de alte documente analitice publicate ulterior și care ar trebui la rândul lor să fie luate în calcul în aceste analize. La câteva cuvinte după publicarea evaluării măsurilor de ecologizare, un element important pentru această dezbatere. Și apoi Banca Mondială a venit cu un studiu extrem de interesant privind uh, performanțele politicii agricole comune. Spun asta pentru că în momentul în care ne uităm la această comunicare și la componenta analitică și faptică ce o uh, sprijină, e important să ne uităm și la celelalte documente și să ne dăm seama că va fi un proces îndelungat, în desfășurare, peste câteva săptămâni o să vină propuneri legislative și am dorit să vă spunem tuturor că alături de propuneri legislative, Comisia va publica și studiul de impact, un studiu extrem de complet și bine structurat, care va însoți propunerile cu diferite scenarii, cu dovezi concrete și vă asigurăm acestea vor uh, nutri într-adevăr o dezbatere fertilă și vor oferi multe teme de discuție. Acest studiu de impact va include și câteva anexe, printre acestea o anexă cu toate analizele privind uh, consultațiile publice, interacțiunea între diferite instituții și diferite reacții primite de-a lungul procesului. Acum vorbim de o comunicare din noiembrie trecut, evaluăm o comunicare, însă între timp uh, au, s-au schimbat multe lucruri. Nici studiul nu este finalizat și atunci ar fi bine ca dumneavoastră să țineți cont de toate aceste elemente pentru a consolida această analiză. Ceea ce privește conținutul, n-am să intru în detalii, odată ce avem raportul, îl vom analiza mai în detaliu și, de asemenea, trebuie să așteptăm câteva săptămâni, după care să avem o discuție legată de propunerea Comisiei. Acest studiu se referă încă o dată la o comunicare, nu la o propunere. Multă lume vorbea de propunerea Comisiei. Comunicarea a propus câteva idei, a definit parametrii dezbaterii, însă propunerea legislativă propriu-zisă va veni doar peste câteva săptămâni și va ține cont de mai multe reacții, inclusiv cea a Parlamentului European. Apoi, în ceea ce privește analiza domnilor profesori, în termen general, nu negăm analiza provocărilor, diferitele provocări de ordin economic cu care ne confruntăm, suntem pe deplin de acord, însă aș dori să evidențiez trei componente vis-a-vis -vis de care am fi în dezacord. În primul rând, criticile vizând uh, modul în care abordăm plățile directe. După cum am văzut în prezentare cel puțin, opinia prezentată aici e destul de îngustă atunci când e vorba de rolul plăților directe în ansamblul activităților agricole. Plățile directe nu sunt un sprijin pentru venit, vin să garanteze și o anumită protecție a mediului. Această integrare a economicului și ecologicului în plățile directe trebuie să fie luată în calcul pentru că dacă analizăm plățile directe strict din perspectivă economică și discutăm rolul vis-a-vis de venitul uh, pe, pe familie și așa mai departe, productivitate, scăpăm din vedere o parte importantă a tabloului de ansamblu. La fel și cu ecologizarea și viitoarea uh, arhitectură de mediu. În analiza noastră, cel puțin noi suntem convinși că plățile directe trebuie să rămână nu doar pentru că e nevoie să păstreze un anumit devenit și să garanteze stabilitatea venitului producătorilor agricoli, ci și ca instrument de atingere obiectivelor de mediu. S-au făcut apoi uh, multe trimiteri în raport și în, în dezbatere la tinerii fermieri, care sunt uh, evident o prioritate pentru comisie. Aici aș vrea să clarific lucrurile. În comunicarea noastră, uh, și în diferitele reacții primite din partea Parlamentului European, recentul dumneavoastră raport uh, și diferitele intervenții, tinerii fermeri sunt vizați sub ambi piloni. Ambi piloni vor contribui la soluționarea acestei probleme a înnoirii de generație, a schimbului de generații. Nu ne vom concentra pe un singur pilon, nu, vom recurge la ambii gândindu-ne că e nevoie de o mai bună sinergie între diferitele intervenții la diferiții piloni și la nivelul acțiunilor întreprinse în statele membre. Și o ultimă intervenție în ceea ce privește condițiile echitabile. Acestea apar și în raport, și în dezbatere s-a menționat uh, faptul că modelul avut în vedere de comisie va include garanțiile necesare prezervă, păstrării unor condiții echitabile. Și am să vă dau două exemple care cred vor contribui și la discuțiile ulterioare. Odată, cineva vorbea de sprijinul cuplat și de lipsa de restricții privind uh, sprijinul cuplat. E un exemplu foarte bun. Astăzi, în actuala politică agricolă comună, sprijinul cuplat e decis de statele membre și notificat la comisie în funcție de regulamentul european. Doar se notifică. Comisia nu aprobă deciziile de sprijin cuplat luate de statele membre. În viitor, deciziile privind sprijinul cuplat vor fi integrat în planul strategic și Comisia va avea un cuvânt de spus, va juca un rol în ceea ce doresc să facă statele membre vis-a-vis -vis de sprijinul cuplat. Tot așa și cu cerințele de mediu. Ca și în cazul ecologizării, există excepții, anumite state membre introduc excepții și le notifică la comisie. Nu comisia aprobă modul în care se pune în aplicare ecologizarea. La fel și cu condițiile de mediu și agricole. În viitor, acestea vor fi partea planului uh, elaborat sub politica agricolă comună. Deci, în viitor va exista un cuvânt de spus în materie de monitorizare și a ceea ce statele membre intenționează să facă. Am dorit să aduc aceste clarificări în discuție, oricum rămânem deschiși și implicați în dezbatere. Odată ce raportul este definitivat, va fi plăcerea noastră să continuăm un schimb de opinii cu domnii profesori și odată cu publicarea propunerilor legislative, credem că studiul nostru de impact va veni și cu dovezi concrete, cu elemente analitice, date și scenarii care, în opinia noastră, vor fi utile atât universitarilor cât și decidenților politici. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos reprezentantului Comisiei. O intervenție foarte bună. Este pentru prima oară când Comisia ne vorbește pe șleau și mă bucur să aflu că Comisia va avea un cuvânt de spus despre programele strategice, deoarece dacă un stat membru nu reușește să fie un bun avocat pentru plățile cuplate, atunci Comisia va trebui să hotărească ce se întâmplă cu aceste plăți cuplate. Dar statul membru are posibilitatea să-și apere poziția în ceea ce privește folosirea plăților cuplate. Însă, vom mai avea ocazia să vorbim despre acest subiect și pe viitor. Acum vreau să dau din nou cuvântul experților, câte 5 minute pentru fiecare dintre dumneavoastră, vă rog. Uh, thank you, thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost o plăcere să asist la această dezbatere atât de incitantă. Am să încep de la spusele comisiei. Aveți dreptate, planurile comisiei se bazează pe multe dovezi concrete și noi am contribuit la redactarea multor astfel de dovezi, am făcut evaluarea măsurilor de ecologizare Încercăm, într-adevăr, să ne bazăm pe dovezi concrete și e greu. Ceea ce privește plățile directe, știu ce vreți să spuneți, dar dacă ne gândim că multe din aceste plăți eh, presupun achiziționarea de elemente necesare politicilor de mediu sub noile condiționări, atunci ar trebui să vedem această condiționalitate. E, înțeleg că e greu pentru dumneavoastră, dar Sperăm să vă putem ajuta uh, în acest, uh, în acest demers și am vrea să vedem foarte mult produsul finit. Însă, deocamdată, poziția mea trebuie să rămână precaută până văd concret lucrurile. În ceea ce privește condițiile echitabile, sunt într-adevăr uh, de o deosebită importanță în ce măsură aceste planuri vor putea să difere în materie de conținut, obiective, priorități. O altă întrebare cu puține răspunsuri, cel puțin din perspectiva mea în acest moment, este următoarea. Dacă anumite obiective, cum ar fi cele de mediu, ar putea fi considerate de importanță secundară în contextul atât de tulbure de astăzi, dacă unele riscă să nu beneficieze de sprijin prioritar, atunci uh, ar putea fi oportun un anumit ring fencing, cum s-a făcut cu măsura de ecologizare în actuala politică agricolă comună. S-a vorbit și despre de tensiune dintre obiectivele de mediu și venitul producătorilor se pot lua măsuri de natură a crește și veniturile și asigura și ecologizarea, conversia spre alte tipuri de culturi, de exemplu anumite legume. Astea îți permit uh, economii și uh, asta îți permite în același timp să reduci nivelul de emisii. Cultivarea de recolte proteice și de leguminoase uh, înseamnă câștig pe toate planurile. Există multe studii care îți spun ce să faci dacă vrei într-adevăr să rămâi cu toate beneficiile. Apoi s-a pus problema dacă e vorba de o revizuire sau nu. Este, dar una greu de pus în aplicare, e nevoie de multă imaginație și de o analiză minuțioasă în etapele de planificare strategică. Ideea este că producătorii devin tot mai pricepuți și că începe să existe un transfer de cunoașteri și de competențe între agricultorii europeni pentru a trece la practici care sunt durabile pe toate planurile. S-a discutat și chestiunea regiunilor, va fi într-adevăr mai complicat acolo unde ai regiuni distincte, statele membre cu structură federală au și o împărțire a competențelor în acest sens. Statul federal se ocupă de pilon 1, statele din componența statului federal au competențe în materie de pilonul 2, aici ar putea, vor putea fi probleme. Se poate rezolva problema în principiu, dar e nevoie de un plus de capital politic investit aici și chiar mai multă încredere și de construirea de noi capacități. Și de aceasta spun că ar, ar fi cam dificil de pus în aplicare. Cam atât am vrut să vă spun și îi dau acum cuvântul lui eh, Cristof, care se va ocupa de celelalte aspecte. Euh, euh, vă mulțumesc. În viitorul raport am încercat să scriem un raport tehnic, să nu ne exprimăm punctul de vedere personal sau să avem un punct de vedere părtinitor. Eu pot să vă spun care este părerea mea, să am o abordare mai subiectivă. Cineva m-a întrebat dacă în această comunicare Comisia are o adevărată viziune, dacă nu cumva s-ar putea să ajungem la o politică agricolă care să fie mai puțin comună și mai mult națională. Personal, cred că este un risc real și sunt, de exemplu, de acord cu ce a spus domnul De Castro. Însă trebuie să nu uităm de unde am pornit. Eu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat la summitul de la Ansi, atunci când domnul Barnier era comisar, și, eh, ministru, mă scuzați, și uh, <laughs> s-a ajuns la concluzia că de 10 ani de zile deja nu mai exista o viziune comună a eh, politicii agricole. Poate că ar fi momentul ca comisia să uh, nu mai externalizeze problemele, ca să spun așa, să lase pe seama statelor membre ce e mai greu, ce e mai costisitor uh, și să păstreze numai ce e mai simplu. Deci eu cred că există acest pericol pe viitor, că comisia cumva se spală pe mâini. Dar nu știu dacă mai avem această vedere a binelui public, a ceea ce este bine pentru mediul înconjurător. Bine, rămâne de văzut ce vor conține propunerile comisiei, dar e clar că forțele cele mai conservatoare uh, poate că se vor bucura. Unii vor pune accentul pe uh, um, protecția mediului, alții vor pune accentul pe garantarea veniturilor, dar uh, atunci e clar că nu vom mai avea o politică comună și poate că peste câțiva ani contribuabilii europeni vor finanța o politică care nu mai are nimic în comun și nu mai promovează valorile comune. în ceea ce privește conflictele și productivitatea și când se spune că trebuie o agricultură mai sustenabilă și mai productivă, eu nu cred că între aceste două concepte există o contradicție. Pentru că dacă faci o împărțire a producției la numărul de persoane care participă uh, și obții un rezultat mai mare, atunci toată lumea are de câștigat. Și așa cum spunea Uh, un uh, om de știință francez, dacă ești mai autonom și mai econom, atunci ești mai rezistent la crize. Dar nu sunt sigur că există un cadru comun de politici ca să putem să încurajăm rezistența prin politica agricolă comună. Privitor la ce spunea doamna Măghines și nu numai dumnea ei, a vorbit despre importanța plăților directe și de uh, pericolul pe care reprezintă pentru venitul agricultorilor dacă scădem aceste plăți directe. Însă, dependența de plățile directe este uh, um, um, diferită de la o regiune la alta. De exemplu, știu ce s-a întâmplat într-o regiune din Franța, unde s-au uh, acordat multe ajutare pentru dezvoltarea filierei, creșterea animalelor în zonele de munte, dar erau zone unde au apărut probleme mari, pentru că nu existau ape uh, uh, la mare adâncime, nu exista pânză freatică și, prin urmare, pentru a putea hrăni toate acele animale, s-a ajuns ca prețul hectarului acolo să fie uriaș, de mii de euro la hectar, pentru că mm, resursele erau foarte rare. Aceasta înseamnă capitalizare. Deci, vor exista ajustări și se vor ajunge la venituri mai scăzute, deci trebuie să avem un cadru mai dinamic. În ce privește nevoia de a avea totuși un cadru de mediu cât de cât comun, ei bine, cred că riscăm cu propunerea actuală să nu mai continuăm nici măcar uh, planurile pe care le aveam până acum, ca de exemplu ecologizarea. Ecologizarea în 2013 a fost introdusă în mod timid, nu a funcționat bine peste tot, dar ar trebui să vedem exact care sunt condițiile din primul pilon, dar riscăm să regresăm din această perspectivă din cauza actualei propunere a Comisiei. Może czasami trzeba zrobić krok wstecz, obniżenie dopłat va duce la dispariția agriculturii în zonele respective. Asta ne dorim? Și ce părere vor avea contribuabilii? să analizăm aspectele economice, dar să nu uităm nici pe cele sociale și de mediu. Agricultura de uh, analiza făcută de dumneavoastră și așteptăm, bineînțeles, versiunea definitivă a studiului. Studiu ca... Raportorul pentru aviz este domnul Ramon Luis Valcarcer Siso. Aceștia sunt cei doi coraportori. Prezență colegului nostru raportor, vă dau cuvântul peste câteva clipe. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi frumos domnului Vioti pentru că este prezent la comisia noastră ca să discutăm despre acest buget care, fără nicio îndoială, este de o foarte mare importanță. Agricultura a suferit foarte mult în ultimii ani. Volatilitatea prețurilor, abuzurile în lanțul um, um, alimentar este de o foarte mare importanță. Agricultura a suferit foarte mult în ultimii ani. Volatilitatea prețurilor, abuzurile în lanțul um, alimentar Uh, um, îmbătrânirea populației, uh, uh, faptul că zonele rurale își pierd um, popul 19. Și nu pot decât să vorbesc despre îngrijorările pe care am din cauza faptului că s-ar putea ca negocierile ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană să eșueze și, și a acest lucru ar avea un impact agricultorii. Deja de mai mulți ani suferă din cauza volatilității prețurilor și dacă și pe viitor nu vom avea mijloacele adecvate, atunci situația sectorului va fi afectată pe termen scurt și pe termen lung. De aceea este foarte important ca aceste mijloace de sprijin să existe în continuare și să fie prelungite. De asemenea, resping toate pe termen scurt și pe termen lung. De aceea este foarte important ca aceste mijloace de sprijin să existe în continuare și să fie prelungite. De asemenea, resping cu totalitate propunerea Comisiei în ceea ce privește noul cadru financiar plurianual, unde se vorbește despre o reducere de 5% a fondurilor pentru PAC. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să Uh, menține nivelul finanțării pentru politica agricolă comună, care și așa a fost redus în trecut, mai ales când știm cât de mult cerem de la agricultorii europeni, mai ales în ceea ce privește uh, protecția mediului. Domnule președinte, PAC joacă un rol vital ca să permită menținerea uh, zonelor rurale și pentru a garanta securitatea alimentară și din acest motiv este foarte important să nu existe reduceri bugetare. Acesta este primul mesaj și principalul mesaj pe care aș vrea să-l uh, trimit Comisiei de Bugete. Mulțumesc! Și dacă colegii vă mai adresează întrebări în cadrul dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să mulțumesc uh, atât președintelui uh, Comisiei Agri pentru ospitalitate. Eu uh, fac acest tur al comisiilor și nu am foarte mult timp la dispoziție pentru că trebuie să continui în această după-amiază cu o altă comisie ca să prezint bugetul. Dar vă spun două lucruri pe scurt. În primul rând vreau să felicit Comisia um, Agri și pe domnul Dorfman pentru votul uh, care a avut loc azi dimineața și adoptarea acestui raport din primă inițiativă în ceea ce privește reforma PAC, raportul domnului Dorfman și mulțumesc comisiei colegului Dorfman pentru că uh, ne ajută și uh, la um, Comisia de Bugete munca dumnealui. Eu vă spun același lucru pe care îl spun la toate comisiile. Pentru mine este un moment în care uh, ascult, este un moment crucial. Deocamdată nu avem uh, proiectul de buget, nici măcar proiectul de la Comis Cult. Este un moment crucial. Deocamdată nu avem uh, proiectul de buget nici măcar proiectul de la Comisia Europeană, pentru că acesta urmează să fie prezentat pe 23 mai, deci săptămâna viitoare. Deci discutăm ipotetic, nu la concret. Însă intenția mea, precum și intenția precum era și intenția celor care m-au precedat în acest rol în anii trecuți, este să încerc să ajung la un consens în Parlament. Nu din punct de vedere politic, sau nu numai din punct de vedere politic, ci și din punct de vedere instituțional. Deci să încerc să obțin contribuția și sprijinul tuturor comisiilor, să încerc să dau un răspuns satisfăcător tuturor comisiilor. Vă uh, pot asigura că am ascultat cu atenție ce a spus domnul raportor pentru aviz Noi am uh, pregătit acele linii de orientare pe care le-am votat în luna martie, cred că le cunoașteți. Importanța uh, noi am uh, pregătit acele linii de orientare pe care le-am votat în luna martie, cred că le cunoașteți. Importanța uh, PAC este de netăgăduit, pentru că nu numai că este o verigă a pieții interne, dezvoltarea lor, precum și securitatea alimentară. Un al doilea element este în ce măsură putem să sprijinim agricultura și politicile agricole. și trebuie să susținem acest sector care este fundamental din punct de vedere economic, da un impact direct asupra bugetului din anul 2019 a uh, ieșirii Regatului Unit, a Brexitului. Însă, dacă conlucrăm în cele mai bune condiții pe bugetul 2019, înseamnă că la Comisia de Bugete, coraportorii pentru cadrul financiar plurianual, oricum deja au început să muncească și știm că uh, agricultura și mediul rămân fundamentale pentru bugetul 2019, dar și pentru cadrul financiar. Știm că uh, agricultura și mediul rămân fundamentale pentru bugetul 2019, dar și pentru cadrul financiar să vă vorbesc despre um, aspecte de uh, actualitate care ar putea să afecteze bugetul turile uh, din cauza epidemiei de, de peste porcină și nu doar în care este afectată, ci și România, Slovacia. De aceea, pentru buget, o să sprijiniți această propunere. Pani posel Katainen. Doamna Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. În bugetul pe anul 2019 credem că ar trebui să se țină cont despre agricultura uh, uh, comună, nu doar pe anul 2019, ci și în viitorul cadru financiar multianual. Știm cu toții că fermierii se află într-o postură proastă, sunt, sunt uh, cei care au suferit cele mai mari uh, scăderi de venituri. Deseori veniturile fermierilor sunt cu 45% mai mici în medie față de um, alte uh, sectoare industriale. Și trebuie totuși să le garantăm un uh, nivel de viață decent. Dacă ne dorim să garantăm viitorul agriculturii, atunci trebuie să garantăm și o agricultură competitivă, să permitem tinerilor să practice agricultura, să avem o agricultură care să uh, folosească mm, noile tehnologii. Și atunci, concret, ce putem să facem uh, pentru viitorul buget? Să insistăm, de exemplu, pe uh, uh prevenirea și compensarea pierderilor din cauza Uh, interdicției uh, exportului către Rusia sau alte uh, piețe. Țările baltice și Finlanda, de exemplu, au fost foarte afectate de uh, <laughs> situația care s-a creat din cauza embargoului rus. Au existat reacții din partea Uniunii Europene, dar era foarte greu să găsim alte piețe de desfacere ca să înlocuim uh, piața din Rusia. La fel s-a întâmplat și cu alte produse agricole. În viitorul buget trebuie să insistăm să se ia măsuri pentru ca uh, uh prețurile să nu uh, um, varieze prea mult și să nu permitem Rusiei să exercite asemenea presiuni asupra noastră pentru că altfel întotdeauna riscăm să uh, reacționăm. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Vă mulțumesc, uh, um, îți mulțumesc, Ramon Luis, pentru tot ceea ce ne-ai explicat. Îți mulțumesc și ție, Daniele Vioti, pentru că ne ajuți în acest efort pe care îl face Comisia de Agricultură ca să apere bugetul pentru PAC. S-a spus deja că noi în această comisie Întotdeauna cerem mai mult, tot cerem mai mult de la agricultori, le spunem să facă ecologizare le, le, și tot timpul le cerem să facă noi eforturi, impunem noi obligații și în același timp uh, riscăm să reducem bugetul. O a doua reflecție. Știm foarte bine că o parte din reduceri se explică mm, prin ieșirea Regatului Unit, dar întrebarea este de ce de ce să plătească agricultorii de cauza unei alegeri legitime a cetățenilor englezi? Și de ce, dacă tot le impunem uh, mai multe condiții, le alocăm mai puține resurse? Văzmente la Comisia de Dezvoltare Regională și acolo vor spune colegii, nu vrem să fie făcute tăieri în uh, coeziune, la fel și la agricultură, nu vrem să fie tă uh, tăieri la... Încercăm să tragem ultimul glonț în ceea ce înseamnă creșterea contributivității din partea statelor membre la, uh, la buget, pentru că știm că sunt câteva state care dacă ar crește această contribuție, această problemă ar fi rezolvată. Întorcându-mă însă la situația de astăzi, sigur că este foarte important de unde facem aceste tăieri în agricultură, pentru că am fost săptămâna trecută în România la o uh, dezbatere cu peste 400 de fermieri și vreau să vă spun că a fost o foarte mare încrâncenare și o, o, o dispută, fie într-o formă oarecum echilibrată, sigur în funcție și de nevoile pe care le au uh, sprijiniți, pentru că altfel creăm profunde inechități între acest fermier și nu cred că acest... Uh, acest... Domnul Andrew. Oui, <coughs> merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu am nimic nou de spus. Uh, fie ne uh, pregătește bugetul pentru dieta la care ne pregătește cadrul financiar, uh, um, fie nu mai recunoaște nevoia și necesitatea mizei agricole și alimentare acest buget. Și uh, Trebuie să ne dăm seama că dacă reducem uh, acest buget an de an, până la urmă poate nu va mai reuși să facă nimic pentru sectorul agricol. Sectorul agricol acum este uh, afectat de embargoul rus și nu putem să ignorăm acest lucru uh, pentru, în bugetul pe 2019. Dar eu am și alte îngrijorări despre care s-a vorbit deja, este vorba de Brexit. Uh, în 2019, uh, după luna martie, Marea Britanie nu va mai fi alături de noi și trebuie să vedem, uh, să măsurăm uh, consecințele acestui lucru în sectorul nostru, care ne interesează pe noi, cel al cărnii, acolo mizele vor fi mari și cred că trebuie să ne așteptăm ca în 2019 să putem face față acestor chestiuni, cu atât mai mult cu cât Uh, asistența pentru criză la nivelul actual nu răspunde la acest lucru. Deci trebuie să avem un buget uh, ridicat pe 2019 pentru a uh, nu converge, pentru, pentru ca aceste elemente să nu convergă la anul într-o, să ducă la o situație. Domnul Heusler. Thank you, Chairman, for uh, giving me the word. Now, oh s-au referit la perioada 2021-2027. Nu cred că va aștepta să vă răspund eu la așa ceva. Poate cu o altă ocazie, într-o într altă consecințele acestui eveniment, vreau să vă spun foarte clar că propunerea de buget se bazează pe situația, pe o linie cu 28 de state membre. Acum analizăm evoluțiile în, în contextul acestor negocieri dificile și dacă mai rămân uh, nesiguran îndoiel pentru 2019. Comisia va putea să ofere un buget rectificativ dacă uh, va fi necesar acest lucru în cel mai rău caz. Deci, acum, la ora actuală, ne bazăm pe acest scenariu cu 28 de state, dar dacă se întâmpl, va întâmpla ceva, Comisia este gata să facă un, și un buget rectificativ care va fi discutat cu Consiliul și cu Parlamentul. În al doilea rând, embargoul rus. Am ajuns la concluzia când embargoul rus. Am ajuns la concluzia că acesta a fost un eveniment care s-a întâmplat acum patru ani, în august 2014, și situația se normalizează. S-au găsit noi soluții, noi piese de desfacere. Deci bugetul pe 2019 nu prevede asistență și măsuri specifice pentru embargoul rus. În ceea ce privește nu avem nicio bază pentru măsuri specifice, dar dacă ar exista consecințe din cauza unei epidemii de situație anume, avem, avem rezerva pentru criză care, care a fost stabilită astăzi pentru 2019. Mulțumesc. Dorește raportorul să ia cuvântul? Come, come, come sospettavo, eh, anche in questo caso è stato molto importante A fost foarte important uh, să vin la reuniune pentru că este foarte important să aflu aspectele tehnice și politice specifice din fiecare comisie și e una când aflu din gura membrilor care sunt aspectele cele mai importante. Că o facem la modul mm, oficial, neoficial, să știți că puteți să păstrați legătura cu mine. Acceptate sugestiile, eu vreau să înțeleg care sunt uh, uh, nevoile specifice de la fiecare comisie. Vreau lungă serie nu este unică, deci eu vă solicit sprijinul din punct de vedere politic, chiar și în relațiile cu statele membre, pentru că atunci când vom ajunge în faza de conciliere, cândva în octombrie, și știu că există în general uh, uh, o modalitate de a ajunge la un acord, va trebui să cedăm teren. Oricum am experiența cel puțin patru concilieri și știu că sprijinul colegilor este prețios. Uh, colegii care pot să exercite influență asupra guvernelor naționale, asupra parlamentelor naționale, uh, este foarte important ca să le explice de ce trebuie să investească, dacă se poate, mai mult în bugetul european. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine! Mulțumesc! Și de faptul că agricultorii depind de condițiile meteorologice, dezastre catastrofele naturale și diversele riscuri. Când vorbim despre cum despre uh, limitarea efectului negativ al embargoului. Acestea sunt uh, trăsăturile specifice ale agriculturii, faptul că depinde de condițiile meteorologice în ceea ce privește uh, soiul de plante și rase de animale, mă rog. Domnul președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, vreau numai să mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru buget și mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul pentru toate informațiile noi pe care le-au adus Știți că termenul limită este, a fost la sfârșitul lunii aprilie, s-au înaintat 44 de amendamente uh, și uh, ideile Bine, acum nu mai putem să avem amendamente, dar aceste idei sunt extrem de importante și sunt convins că vom reuși să ajungem la un text echilibrat care să facă ceea ce ne dorim noi și anume să-i ajutăm pe agricultorii noștri. Sunt pe deplin convins că toți în instituțiile noastre facem tot ce ne stă în putință cu cea mai mare bunăvoință, nu pun să sună îndoielii, nu am făcut-o niciodată, dar mă întreb când vorbim despre embargoul rus, Și există oarecare reticență în ceea ce privește majorarea ajutorului și așa mai departe. Eu vineri mă întâlnesc cu agricultorii la mine acasă, la Mursia. Și, deocamdată, și ce le spun, deocamdată nu știm ce se va întâmpla în ceea ce privește majorarea um, financiar în contextul uh, embargoului rus. Asta nu va convinge pe nimeni, nu va liniști pe nimeni. Și ne pune și problema că, într-adevăr, da? Nu este afectat uh, bugetul din 2019. Dar eu îmi întreb, dacă eșuează negocierile, dacă până la urmă, uh, odată cu Brexitul se creează frustrare, cum rămân lucrurile? Nici acolo n-am primit un răspuns clar. Incertitudinea e cel mai rău lucru pentru orice activitate economică. Și nu numai în agricultură. Acolo această activitate prin natura sa este extrem de incertă și acum se mai adaugă și incertitudinea politică, fiindcă nu putem să oferim răspunsuri, cel puțin acum nu putem să oferim răspunsuri, să, să oferim răspunsuri concrete problemelor concrete. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc uh, din nou pentru prezență. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Practici comerciale neloiale în relația business to business în lanțul de aprovizionare cu alimente. Acesta este un subiect uh, foarte important. Sper, sperăm că Comisia, sperăm că Comisia ne va prezenta un plan, un plan de acțiune de neocolit. Mă rog, multe state membre și-au uh, adoptat deja propriile măsuri, dar, dar fiindcă avem o piață unică, avem nevoie de măsuri adecvate în cadrul Uniunii Europene. Președinția slovacă a făcut foarte mult în acest sens prin intermediul unui grup de studiu de care, pe care uh, comisarul Hogan l-a însărcinat cu acest subiect. Am avut uh, raportul Comisiei IMCO, avizul Comisiei IMCO, la care a participat doamna McGuinness și a inclus foarte multe elemente pozitive. Și aș vrea să-i dau cuvântul domnului De Castro, ca raportor, să-i urez bun venit și reprezentantului comisiei. Comisia este prezentă în număr mare astăzi, ceea ce ne bucură și arată că urmărează foarte strânsă Comisia Europeană. Și sper că după ce ne va asculta intervențiile, ne va înțelege și mai bine. Domnul De Castro. Ido. Mulțumesc, domnule președinte. Le cer colegilor să fie atenți preț de câteva clipe. Cum a spus și președintele, vreau să subliniez că este vorba despre o bună propunere, rodul la 10 ani de muncă atât în acest Parlament cât și la Comisie. După om, așa cum a arătat și grupul de lucru ce privește piețele alimentare, care a scris un raport. Am discutat deja de multe ori despre uh, concluziile din acest raport și ne-am inspirat din munca acestui grup de lucru. Obiectivul acestei directive este foarte fort, cu putință, ca să uh, o transformăm într-o propunere mai ambicioasă. Însă știm că există niște echilibre fragile. Prevăd um, aceste garanții. Îmbunătățirea uh, definiției practicilor loiale. Au fost identificate, au posibilitatea de a um, extinde lista. Încă ceva despre calendar. Vrem să începem imediat să muncim la această directivă. Vrem să prezentăm pe 10 iulie deja raportul la Comisia Agri. Primim sugestii de la grupurile politice, toate sugestiile pe care uh, doriți să ne le trimiteți ca să evităm uh, gestionarea sute de amendamente. Deci am dorit pe această cale să limităm uh, cât mai mult. Noi vrem ca în septembrie să aibă loc votul la Comisia Agri și apoi în octombrie, în prima sau a doua sesiune, votul în plenară. Vreau să vă spun că deja au avut loc două reuniuni, două schimb de vederi, deci deja am avansat. În mandatul acestei legislaturi să putem să încheiem munca la această directivă. Colegii închei Dragi colegi, mă scuzați, închei pentru că eu vreau să pot să câștig o luptă care este în curs și mă adresez președintele și secretariatului pentru că știți că Comisia IMCO de un temei juridic 100% agricol, deci nu are cum acest raport să fie încredințat Comisiei IMCO, Uh, lansez, piedica să terminăm munca la acest raport uh, um, înainte de sfârșitul legislaturii. Deci există rațiuni politice și rațiuni juridice uh, care se avea un raport care să reprezinte toate punctele de vedere și să putem să-l prezentăm înainte ca această... Pare din partea Comisiei IMCO. Secretariatul a întocmit niște documente foarte bune care ne vor permite să menținem situația așa cum a fost definită. Raportorii din umbră, un minut și jumătate, începând cu doamna McGuinness, care a fost prezentă și la reuniunea anterioară. Să finalizăm lucrurile înainte de finalul mandatului, ceea ce înseamnă că trebuie să ne disciplinăm, să nu depășim competența directivei și să fim ridicat au fost bune, dar cred că va exista o dezbatere între comisii. Poate să ne spună domnul președinte când se va ca IMCO să uh, caute articolul 54 și trebuie să avem și uh, ce, pot, ce pot și nu pot face autoritățile competente din statele membre. Myśmy udzielili odpowiedzi pani. Mulțumesc. Da, conform părerii președin... conferinței președinților, am vorbit foarte clar de competențe, de termene, sfere de aplicare și așa mai departe. Dacă doriți, vă putem trimite scrisoarea aceasta. Și da, bine că s-a trimis scrisoarea, dar, mă rog, putem să avem din nou dezbaterea pe viitor. Doamna, domnul McIntyre. Uh, thank you, Chair. Doamna McIntyre, îmi cer scuze. E Și important să ne menținem pe această poziție. Pe de o parte, pentru că e clar că sfera de aplicare să, să finalizăm, să treacă legislația în, în mandatul nostru. Eu mai mult decât oricine altcineva vreau să... de uh, um, autorități competente în acest domeniu și aceste lucruri s-au regăsit în propunere. Și sunt de acord că avem un punct de plecare foarte bun. Uh, am citit uh, declarațiile comisiei, nu toate, și în concluzie vreau să vă spun un lucru. 94% dator um, cu amănuntul. Deci, ceea ce nu ne surprinde, doamna Hoibuș. Um, für mich ist es ebenfalls wichtig. Mulțumesc foarte mult. În opinia mea, acest lucru este deosebit de important și aș și de acord cu dumneavoastră că această temă trebuie să rămână în portofoliul agri și ar trebui să spunem foarte clar că propunerea comisiei scapă din vedere anumite relații Pentru că trebuie să includem această relație între fermieri și procesatori. Avem mici producători, ferme de mici dimensiuni și ei au probleme cu eh, furnizorii. Dacă includem această componentă, atunci arătăm foarte clar că vorbim de un raport care ține de competența agricolă. De aceea doresc să subliniez aici că există o problemă concentrarea de pe piață a ajuns la un nivel extrem de ridicat pe piața produselor alimentare și ceva trebuie să se întâmple și trebuie să includem prin urmare astfel de componente în raport. Vă mulțumesc, doamna președinte. Dar și piețelor și mai ales pieței unice europene um, instrumentele de care au nevoie pentru a evita asemenea practici. Am nevoie de ceva lămuriri din partea Comisiei. Am notat că lipsea o definiție generală a practicilor comerciale deloiale. Practicile deloiale care afectează consumatorii. Deci de acolo am putea să preluăm definiția. Un alt aspect. De ce să... Se ni se pare că este un risc pentru că s-ar putea să încurajăm multinaționalele să, să, să delocalizeze sediile. În mod normal ar trebui să ne protejăm împotriva practicilor comerciale uh, deloiale a oricărui, uh, oricărei întreprinderi. Eu mă aștept să um, ne gândim și la competența furnizorului, uh, nu doar um, a distribuitorului, dar pe de altă parte să nu creăm... bun. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele grupului ALDE ar trebui să ne axăm tocmai pe această temă, pe tema din acest raport. În 20 de state membre există dispoziții privind lanțul alimentar. Aceasta, de altfel, reprezintă fundamentul legislației europene, însă ar trebui să îmbunătățim puțin lucrurile sale. Avem autorități competente care pot decide lucruri care afectează piața și asta sub protecția anonimatului. Aceste decizii îngreunează funcția. Nu trebuie în același timp să fie o povară suplimentară pentru operatori sau uh, o complicare a relațiilor cu autoritățile. Ar trebui, ar trebui să avem un schimb de exemple de bune practici între statele membre. Și o ultimă chestiune. ar trebui să vizăm mai multe unități de producție. Există firme mici în acest lanț de distribuție, nu vorbim doar de uh, uh, unități mici și mijlocii. Dacă nu extindem domeniul de aplicare, multe vor rămâne pe din afară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune următorul vorbitor. Merită să ne ocupăm de acest dosar doar dacă folosim această oportunitate pentru a întări textul. Vă aduceți aminte când a fost domnul comisar uh, alături de noi și l-am întrebat de ce termenii din raport nu sunt mai feri, mai puternici. El a spus că a început de la o poziție care va permite colegislatorilor să întărească textul. Eu nu sunt foarte convins că asta e cea mai bună strategie ce aleasă de comisie. Dar cred că trebuie să acceptăm provocarea și să ne asigurăm atunci noi că raportul face într-adevăr ce trebuie să facă și anume să ofere protecție fermierilor în fața unor practici opresive de afaceri. Din nefericire, textul în formă actuală nu oferă suficiente garanții care să ne permită să ne asigurăm că fermierii într-adevăr își acoperă măcar costul de producție E de dreptul revoluționar acum să sugerez că fermierul ar trebui să primească măcar prețul de producție. Cu amănuntul sunt uh, extrem de, de uh, fericiți de, cu această propunere. Se pare că sunt foarte tăcuți. Uh, să reducem elementele prezente în contract acum și de care vânzătorii cu amănuntul se... Domnule președinte, domnule raportor, uitându-ne la conținutul raportului, spune domnul Colombie că acesta trebuie să fie abordat de comisia noastră. Cine vorbește de lanț de aprovizionare a minut, modificarea contractelor, mai ales când cumpărătorul în mod unilateral denunță retroactiv termenii dintr-un acord de aprovizionare minimală, lista cenușie a practicilor și pertinența includerii altor practici în domeniul de aplicare al directivei. Sul de impact, și privind practicile comerciale, include o astfel de interdicție de principiu. Oare de ce s-a luat această decizie în favoarea listei minime? De ce cele două abordări nu pot fi combinate? Pentru că inteligența umană e infinită, limitității aici. Apoi, a doua chestiune ține de această notă introdusă de uh, uh, directorul DG Competiție, care nu ține cont de raportul de forțe în acest lanț de aprovizionare și de relația de dependență între furnizor și cumpărător. Este situație, sigur, deferă de abuzul de poziție dominantă. Însă, să ne gândim la lista gri. Un furnizor va trebui să accepte o practică și ar trebui să definim aici. trei Distribuitorii. Aici se ridică problema dominației economice. Cred că dacă negăm identitatea producătorilor, a mărcii de producători și dacă nu transmitem suficiente informații, uh, cumpără. Este foarte important pentru că este un subiect uh, care afectează toate statele membre și sper să muncim și ne-am uh, trezit uh, de azi pe mâine într-o plină criză. Sper, vicepreședinte, mulțumesc, sunt de acord cu poziția domnului De Castro și îl felicit și felicit și Comisia pentru această propunere și mă bucur că avem un asemenea document pe care sectorul îl cere de 10 ani de zile. Însă, domeniul de aplicare nu se poate aplica doar la operațiunile întreprinderilor mici și mijlocii și excludem uh, obligativitatea, cuvânt uh, complicat și greu de pronunțat în spaniolă, obligativitatea tuturor părților care ar trebui fi incluse în acest proiect de directivă. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În țările de jos, um, supermarketurile plătesc foarte, uh, cu foarte mari întârzieri uh, uh, furnizorii. Am mai vorbit despre acest lucru. Și astfel ei uh, um, exercită presiune asupra agricultorilor um, pentru că aceștia nu au de ales, dar dacă vrem să facem un text cu adevărat cinstit, atunci nu e normal să impunem obligații agricultorilor și să uităm uh, pe principalii distribuitori, uh, pentru că Uh, agricultorilor este greu să găsească fonduri, de exemplu, ca să investească, uh, ori noi să nu uităm că vrem să protejăm pe agricultor, nu doar pe consumator. Știm că cei de la Comisia IMCO spun că trebuie să protejăm clienții, pentru că supermarketurile au politicile pe care le au, pentru că vor să ofere consumatorilor prețuri cât mai abordabile, cât mai mici, dar nu e normal. Nu doar prețurile pe care le plătesc consumatorii contează, ci și veniturile agricultorilor. Problema este puterea uh, um, uriașă a, pe care o au supermarketurile și, de fapt, ei dictează regulile de pe piață. Și mm, mi se pare că e mare păcat că avem uh, o directivă și nu un regulament. Doamna de la E. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am niște semne de întrebare de deci ce am venit cu o propunere de directivă și nu cu o propunere de regulament. Și nu vom avea armonizare europeană, deși în acest sector armonizarea este um, indispensabilă, pentru că vorbim despre companii multinaționale. Deci eu nu văd cum anume această directivă va rezolva problema patru practici. Uh, aceste patru mici condiții va afecta în vreun fel pe distribuitor și va ajuta în vreun fel pe furnizor și credeți-mă că știu despre ce este vorba. S-ar putea să ajungem la un efect de domino, uh, efectele acestei directive, dar uh, știu că raportorul va face o muncă foarte importantă. Domnul Des acum are cu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului De Castro. Cred că acest raport se află pe mâini bune. De patru ani de zile aștept o asemenea propunere din partea Comisiei. Eu nu am aceleași temeri ca și alți colegi. Și am avut uh, deja posibilitatea să intervenim uh, chiar și cu directive și să influențăm ce se întâmplă pe piață. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat cu roamingul. Și oamenii acum sunt bucuroși că nu mai trebuie să plătească roaming. Eu am făcut o fotografie în ianuarie la Bruxelles și um, am vrut să urmăresc cum va evolua prețul laptelui de la începutul anului și până în prezent și cât uh, primește producătorul și cât privește uh, cel care transformă, care procesează produsele. Deci producătorul primea 15 cenți, cel care procesa 50 de uh, cenți și diferența era pentru retailer. E clar că există o mare dezechilibru când știi că prețul final este mult peste 1,50 euro. E clar că trebuie să suprimăm taxele inutile și um, multe alte practici de loiale, dar eu cred că e bine că Parlamentul se ocupă acum de acest text. Thank you very much uh, for the Domnul Flanagan, mulțumesc, mulțumesc mult pentru ceea ce ați spus până acum. E foarte interesant uh, ce a spus domnul Agnew, însă nu mai pot să suporte, pentru că dacă continuă tot așa, fermierii vor dispare. De ce un regulament și nu o directivă? Și de ce nu un regulament, mă scuzați, și uh, am ales o directivă? E o problemă uh, Europei, ți se răspunde, a, păi a dispărut roamingul, uh, cheltuiala cu roamingul. Păi da, dar n-am uh, făcut să dispară roamingul cu o directivă. Și de ce am ales o directivă și nu un regulament? Este pentru că, de fapt, ne prefacem că vrem să luăm măsuri, dar, de fapt, super, pentru că aici vorbim despre hrană, vorbim despre un produs unic și întregul lanț alimentar este important și trebuie să fie acoperit, inclus aici. Um, fermierii au o mai mare contribuție la economie decât retailerii. E important să avem un impact uh, echilibrat cu acest text. Și Deocamdată ducem lipsă de norme, de legislație. Doamna Măghinez, mai inconștient de realitatea de pe teren. Eu sprijin punctul de vedere al lui Paulos. Pericolul este că... Mulțumesc, domnule De Castro, pentru prezentarea a ceea ce ne așteaptă. Noi, de la serviciile comisiei, vrem să spunem că aici nu e treabă uh, simplă. Opuneri care acum, acum poate să fie dezbătută și vreau să spun că nu e vorba numai despre practicile comerciale deloiale. Există și alte inițiative care, de fapt, uh, au același scop să uh, consolideze poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alie um, 152 din Organizarea Comună de Piață. Noi muncim intens la observatoriile pentru de pe piață și pentru transparența uh, de pe piață. Ori acest observator al piețelor este un exemplu printre altele în ce privește transparența. Uh, practicile comerciale loiale sunt întotdeauna un element egalitate. Uh, poate să pară de la sine înțeles, uh, dar uh, poate că ar trebui să punem lucrurile într-un context um, politic. Vă aduc aminte de rezoluția din iunie 2006 noi am avut recomandări din partea Comitetului Economic și Social și apoi concluziile Consiliului ca din decembrie 2016 care ne-a ajutat foarte mult. De asemenea, grupul de lucru privind piețele agricole pe care l-a creat comisarul Hogan ne-a ajutat cu foarte multe recomandări și idei și noi încercăm să continuăm. Există și un context economic pentru ce facem noi aici. Am avut reforme care au întâmpinat succes încă din 1992 și practicile de pe piață s-au modernizat uh, datorită noilor orientări din politica agricolă. Avem piața cu cea mai mare diversitate de produse agricole și de asemenea știm că trebuie să uh, facem față volatilității prețurilor, dar este un fenomen mm, de care trebuie să ne ocupăm în așa fel încât să În Juridic este articolul 43 TFUE. Uh, și e adevărat că temeiul agricol este în sectorul agricol. Pentru comisie este foarte clară situația și noi ne gândim la cei furnizori care sunt întreprinderi mici și mijlocii. Ne-am dorit de asemenea să oferim uh, un minim de protecție având, de exemplu, o listă scurtă a practicilor uh, comerciale interzise și vrem să dăm statelor membre uh, competențe ca să lungească această listă dacă doresc sau să se coordoneze cu alte state membre și cu autoritățile de aplicare a legii din pus că statele membre pot să facă mai mult decât ce prevede directiva, dacă așa uh, consideră că este necesar. Și pot să vorbească despre acest lucru um, partenerilor lor de la Consiliu. Cele patru practici uh, pe care le-am uh, menționat, le pentru că vrem să abordăm aceste uh, subiecte care acum nu sunt incluse pe listă, mai ales cu colegislatorii. Cerințele de putere în aplicare Acestea sunt unele să fie confidențiale. Vrem să oferim uh, autorităților posibilitatea de a porni propriile lor anchete în cazul în care există o reclamație, o plângere, dorim ca reclamantul să fie protejat, de asemenea puterea de a sancționa, de a aplica, pentru că atunci să se facă reclama acelor firme care s-au făcut vinovate de asemenea practici neloiale. Poate că uh, cel mai important uh, în acest text este și aspectul de cooperare între autorități. Toate aceste puncte trebuie dezbătute în detaliu cu statele membre, dar eu sunt încredințat că avem o bună bază de discuții, că vom avea discuții constructive și că așa putem să ne ocupăm Pentru prim... Dăm głos panu sprawozdawcy. Mulțumesc. <clears throat> Aș dori să îi dau cuvântul raportorului. Eu cred că e nevoie în lanț mai mult dialog. Chestiunea momentul în care am avut uh, o reuniune aici despre sectorul laptelui. Am vrut să avem, să ne întâlnim cu toate părțile, cu producători, cu comercianți, cu agricultori. Noi tot timpul am fost pentru. Cum, uh, fi cum să tratăm lucrurile? Această dușmănie va dispărea și lucrurile se vor îmbunătăți. Mulțumesc. Vreau să vă gândiți uh, câți dușmani ne-am putea face cu această directivă și deci este foarte important, articolul 43, atunci ne vom îndrepta într-o altă direcție, în direcția DG concurență, concurență, consumator, mă rog, tot ce ține de rele, încât să sintetizăm propunerea de amendamente la grup, să le aducem într-o singură viziune, să legislatură și la Omnibus cu Michel am uh, obținut un miracol, a durat însă un an jumătate. Acum trebuie să facem un, un miracol și mai mare, să terminăm în mai puțin de 8 luni. Avem uh, un calendar foarte strâns. Dacă răspunderea se doar a noastră și numai dacă avem uh, 20 de elemente de de norme cașul făcut de comisie. Deci, pe acest făgaș să încercăm să obținem cât mai mult și o să rog pe colegi să lucreze în grupuri acest obiectiv ambițios de a finaliza dosarul până la sfârșitul legislaturii. Mulțumesc foarte mult! Eu vă propun să vorbiți cu restul participanților la acest uh, lanț alimentar și, și astfel să să mai calmăm pe cei care sunt împotriva acestei directive. Ar fi mai bine să vorbim cu ei, mai bine decât să nu vorbim, chiar dacă nu vor fi mulțumiți. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea partea unui reprezentant al Comisiei privind importurile de păsări, de care de pasăre din Ucraina. Mă cam grăbesc, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Reprezentanții sectorului uh, și Copacogeca sectorului AVEC și Copacogeca ne-au vorbit despre, despre problemele care se confruntă acest sector din cauza um, uh, creșterii importurilor uh, um, uh, scutii de taxe vamale a anumitor păsări din Ucraina și ați uh, primit documente de la AVEC, precum și o copie a scrisorii din 27 aprilie trimisă domnului Malmström, pe care se cere să ia măsuri imediat pentru a pune capăt acestei situații. de reducere a importurilor scutite de taxe vamale a anumitor păsări din Ucraina și um, tarifele, linia tarife, de tarife reziduale care se aplică unor, uh, unor anumitor um, um, părți de pui s-a fost uh, liberalizată sub DCT, Uh, în conformitate cu acordul de liber schimb cuprinzător și aprofundat și producătorii ucrainiani, din cauza acestei omisiuni, au creat uh, o nouă uh, bucată de uh, picior de pui, copan de pui cu o anumită parte din piept, la care se aplica acest, această scutire de impozit, de taxe vamale. Și astfel au uh, ocolit uh, aceste norme ale pieței vamale și s-a creat această modificare Asta pentru pui. Într-o situație care se care e considerată delicată și să nu uităm că e o problemă care devine și mai complicată din cauza avantajului competitiv pe care îl au producătorii ucrainieni față de cei uh, europeni din Uniunea Europeană, din cauza că mâna de lucru este mai ieftină uh, și uh, nu au constrângeri de reglementări atât de stricte ca noi. Deci am considerat că ar trebui să, ar putea să ne explice comisia ce s-a întâmplat. Mulțumesc deci, pentru prezența doamnei Susana Marasuela, șef de unitate pentru relațiile cu Ucraina de la DG Agri. Doamna Marasuela, vă rog să faceți o prezentare scurtă și să ne spuneți dacă temerile noastre sunt uh, întemeiate, dacă există de, dacă există acest acest vid în acordul nostru cu Ucraina care ar putea influența situația negativă și dacă ce a făcut Ucraina a fost intenționat sau nu Și dacă această, pardon, mă spus dacă această, această lacună în acordul nostru a fost este dăunătoare și vreau să vă întreb dacă se poate găsi o soluție politică sau tehnică rapidă pentru a rezolva această problemă și pentru a umple această lacună pentru a putea ajuta pe producătorii de carne de pui din Uniunea Europeană. Dau cuvântul reprezentantele la DG Agri, doamna Marasuela. Eh, my colleague Luis Carazo, who is the... Colegul meu, Luis Carazo, care este de deci unitate la unitatea care se ocupă de produse animaliere, va face o prezentare care, care se explică situația importurilor de carne de pui din Ucraina. Stimați mi decât trei slide-uri. cam, cam dezgustătoare aceste imagini, dar despre asta vorbim. Asta e un piept de pui. În dreapta avem un piept de pui normal. O bucată, secțiune normală. Asta este important pentru picat. Apoi, uh, competitivitatea și durabilitatea economică a industriei, econ, industriei de carne de pui se bazează pe, pe comercializarea acestei secțiuni. Și datorită valorii sale, această secțiune, pieptul de pui, a fost tot timpul a, a, a avut în vedere în toate negocierile noastre în Uniunea Europeană ca produs sensibil, delicat. Iată de ce în acordurile anterioare și în acordul cu Ucraina, acest produs nu a fost niciodată liberalizat. Și s-au, oferit în schimb an, anumite contingente. Și așa s-a întâmplat de pui. Acum vorbim despre secțiunea partea stângă. Deci tot un piept de fără această bucată de os, carnea ar fi um, vândută la prețul uh, standard. Nu există nicio... Uh, până acum nu am acasă tot, uh, întreagă, jumătate, numai uh, pieptul, aripile, uh, copanele. Dar, uh, acesta, dar această secțiune nu a mai existat până acum. E, una, e nouă. Fiindcă cele două și intră la clasificarea alte secțiuni. Pentru care uh, acordul cu Ucraina prevede taxe vamale zero. Dar uh, carcasa e la fel, nu e vorba decât de, de diferența de tăiere a um, a aripilor. Și pentru asta... Așa... Vedem aici care, cum au evoluat importurile către Uniune din Ucraina. Vedeți cu roșu cota tarifară inițială înainte de 2000, crescut mai bine de șapte ori până în 2017 în raport cu 2016. Vedeți în același grafic cu verde aici avem uh, pieptul de pui și alte bucăți, e cota alocată. Aceasta a fost în mod sistematic uh, acoperită de producătorii ucraineni. Asta era cantitatea care se considera că se acordă Ucrainei pentru că poate fi absorbită de piața europeană. Dacă trecem la următoarea planșă, vedem cum au evoluat importurile în ultimul an pentru acest tip de bucată de pui. Vedem cum au evoluat importurile în ultimul an pentru acest tip de bucată de pui, cea marcată cu roșu pe planșa anterioară. Vedeți aici, cantitățile importate lunar au crescut de la 1000 de tone pe lună la începutul lui 2017 la 4000 de tone și cu asta trecem la ultima planșă. Asta ne arată care a fost efectul asupra balanței comerciale între Ucraina și Uniunea Europeană în materie de produse în carne de pui. Albastru deschis, import 2014, unde aveam o, o balanță pozitivă la pui, acum avem una negativă cu Ucraina pe carnea de pui în doar 3 ani de zile. Când e vorba de valoare, noi importăm bucăți și asta totul ca rezultat al introducerii unei noi secțiuni, unei noi tip de bucată de pui care nu era catalogată anterior din acest tip special de secționare a puiului cu efecte posibile asupra sectorului în Europa, pentru că partea din piept e cea mai valoroasă, deoarece pieptul de pui e un produs sensibil pentru Uniunea Europeană, doar o cotă tarifară limitată li s-a acordat pentru piept de pui. Noi am identificat că acest nou tip de secționare a fost inventat de producătorii ucrainieni tocmai pentru a profita de accesul fără taxe vamale pe care, de care beneficiază pentru alte categorii de carne de pui în conformitate cu acordul de liber schimb am făcut un apel la autoritățile ucrainene să rezolve situația în uh, conformitate cu dispozițiile acordului de liber schimb. Dacă ei vor răspunde pozitiv, atunci următorul pas va fi să cerem Consiliului să autorizeze deschiderea de negocieri de modificare a acordului de liber schimb. Partenerii ucraineni au cerut un schimb mai detaliat de informații în legătură cu creșterea volumului de importuri la carnea de pui. Noi le-am, produs, ne-am propus ca această ședință să aibă loc săptămâna viitoare. Mulțumesc. Are acum domnul, cuvântul domnul Schreier. Vă rog, doamna Schreier. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar îmi cer scuze pentru că nu am putut să ascult toată prezentarea pe care a făcut-o comisia. Am auzit la, sper, să o, o rezolvăm cât mai repede cu putință, pentru că e clar că este o lacună legislativă de care profită. Mulțumesc. dank u wel, voorzitter. Um, pak mult posibilitatea de a face importul nu doar de um, carne de pui și de găină, ci și de ouă. Dar sunt ouă de la găini crescute în cuști, care, în mod normal, de ani de zile sunt interzise în Uniunea Europeană. Și cantitatea de carne de pui care intră pe piața europeană și că importurile de carne de pui din Ucraina vor scăpa de sub control. Deci s-a ajuns la o situație de concurență neloială pe piețele agricole metodă de a despica puiul, pentru asta nu e categorie tarifară și atunci se poate importa oricât. Nu, nu înțeleg, doar se pot importa doar acele bucăți de pui care sunt prevăzute. Nu o să mai scape în viitoarele acorduri de liber schimb. Eu sunt în favoarea liberului schimb, dar uh, azi... Sunt niște întrebări uh, excelente care ne vor permite uh, Sper să rezolvăm această problemă. Și, într-adevăr, sunt acorduri comerciale, dar e clar că există o lacună și ei au profitat de această lacună. Și dacă noi nu ne-am dat seama de această lacună, trebuie neapărat să găsim o soluție. Până la urmă, Uh, de fapt, uh, a început de. Până la urmă, uh, de fapt, a început de. Cer scuze, domnule președinte, să fie tare rușinat pentru că a permis o astfel de prostrie și, sincer, sper să fie încă acolo ca negociator când uh, negociem și noi acordul nostru propriu, să, să ne creăm și noi propriile portițe. Uh, glumesc, dar impactul, sigur, este serios în acest caz. Uh, la carnea de, de mediu sunt reguli care impun costuri uriașe, costul cu forța de muncă în plus și în plus avem aici un efect secundar. Uh, Ucraina poate să-și exporte și cerealele. Fiecare pui trimis în Uniunea Europeană mănâncă cereale ucrainene și asta e un plus de piață pentru uh, Ucraina și un minus de piață pentru producătorii europeni. Și atunci întrebarea mea e pentru ce perioadă e valabil acest acord? 5 ani? Se prevede vreun final sau va trebui să luăm măsuri? mă întreb ce s-ar putea face Organizația modela a Comerțului uh, ar permite stoparea acestor importuri dacă se dovedește că acestea sunt, aduc prejudicii sănătății umane sau put, poate îi convingeți că oasele de acolo ți se înfig în cerul gurii și te rănesc. Vedeți de ce uh, glumesc puțin. An de zile ni s-a spus că uh, personalul care negociază acordurile comerciale este ultra calificat. Pe care le consumă uh, aceste animale, probabil că va reveni în discuție anul acesta, pentru că Ucraina exportă din ce în ce mai multe nutrețuri. Numai Rusia mai exportă atât de multe cereale și exportă și carne de pui. A început În Ucraina Uh, pământul este fertil și nu e deloc greu să cultivi cereale de foarte bună calitate. Anțele respective au contribuit la faptul că acordul a fost semnat uh, foarte repede. Domnul Karski acum are cuvântul. Prawej? Świetnie, dziękuję. Panie Przewodniczący... Deci s-a găsit un, o lacună juridică, ă, s-a făcut un șeretlic, ca să zic așa. Dar, acolo unde avem uh, un legislație și o aplicăm, atunci orice situație, o dispoziție trebuie să fie blocată. Dacă s-a abuzat de acest acord de către partea ucraineană, atunci trebuie să se ia măsuri. Comisia trebuie să analizeze acest acord ca să încerce să sancționeze <coughs> um, aceste șerificuri. E adevărat, au fost trecute cu vederea din cauza faptului că Totul a fost uh, scris în grabă. Domnul profesor Karski este profesor de drept, spune președintele. Atunci când se comit asemenea abuzuri, sunt uh, identificate rapid, situația se rezolvă de la sine. Totuși, este mereu important să ajutăm Ucraina, dar nu trebuie ca uh, atunci când ajutăm... Ik heb eigenlijk wel een vraag aan de commissie, zeker de vertegenwoordiging van de commissie wat nu... Doamna Schreher, aș vrea să vorbesc despre limitele pe care le are un asemenea acord de liber schimb. În urmă cu ceva timp, fașă sectorul agricol din Europa și nu pot să accept așa ceva. Atunci dau cuvântul din nou doamnei Susana Marasuela. Da, puși. Thank you. I'll try to reply. Vă mulțumesc, am să încerc să răspund. În primul rând, în ceea ce privește impactul uh, privind alte acorduri internaționale. Nu vă îngrijorați, le-am verificat pe toate celelalte. Toate celelalte acorduri negociate și aprobare și n-am găsit în niciunul dintre acestea o linie liberalizată care să permită importul nerestricționat pentru alte bucăți de pui. E o chestiune strict limitată la acordul cu Ucraina, nu se va regăsi nicio altă situație. În ceea ce privește îngrijorările privind bunăstarea animală, colecții de la degesante sunt uh, cei mai uh, competenți a vă răspunde. Ne-ați cerut o analiză juridică și opțiunile disponibile. Noi, desigur, am analizat chestiunea. Pentru noi, cea mai bună opțiune e să negociem cu Ucraina în contextul acordului de liber schimb, încercând să găsim o soluție. Dacă nu se întâmplă așa ceva, vom evalua măsuri alternative pentru a remedia situația. Colegul meu va oferi câteva informații suplimentare, o clarificare la chestiunea referitoare la lista pozitivă. Este într-adevăr o listă pozitivă. E o linie liberă de la bun început. Diferitele linii tarifare descriu diferitele tipuri de tranșare a puiului, diferitele bucăți astfel obținute și e o cotă tarifară pentru fiecare dintre acestea. În momentul în care ai o bucată de pui care nu se încadrează în nicio categorie standardă, standard este listate la celelalte sau la altele. Cu astfel de situație ne confruntăm aici. Faptul că e o nouă metodă de a tranșa puiul, asta automat ai presupus uh, introducerea pe linia liberă, pe linia celorlalte, care ea rămăsese rezervată bucăților de pui care nu se încadrează în nicio altă categorie. Însă e o situație care se regăsește doar în acordul cu Ucraina Însă, oricum, sigur, problema e liberalizată și alte cote tarifare. În momentul respectiv ne-am analizat minuțios toate categoriile tarifare care erau incluse în regimul fare din Ucraina, atunci n-am putut uh, prevedea crearea unui nou tip de tranșare a puiului. Bune. Și că în Ucraina, de la stereotip, este că totul se face, se rezolvă cu corupție. Acesta este un acord care include și alte posibilități de finanțare de la Uniunea Europeană. Foarte pe scurt. Hiermee akkoord is gegaan, want ik, wij horen hele andere signalen vanuit het bedrijfsleven. Aș vrea să vă spun că eu nu am înțeleg lucrurile, am uh, primit un alt mesaj, mi s-a vorbit, uh, mi s-a povestit lucrurile total diferit. Deci aș vrea să știu cine a sprijinit această propunere.